Hyvää huomenta. Jatkamme ihmisoikeusalivaliokunnan kokousta ja pyytäisin teitä laittamaan korvakuulokkeet. You have to wear the earphones, otherwise you would not be able to follow our meeting. I'm sorry. Bună dimineața. Ieri seara am văzut un film Filmul ne prezenta reacția mamelor victimelor din piața Tiananmen. Am avut o discuție după film, iar astăzi vom continua să discutăm o serie de aspecte privind China. Vom avea o a, audiere cu privire la situația drepturilor omului în China. Pe 20 noiembrie a avut loc un uh, dialog UE-China și ieri am avut un summit UE-China. Trebuie să vă spun că Subcomisia pentru Drepturile Omului încearcă permanent să se asigure că rezultatele și concluziile întâlnirilor de aici ajung într-adevăr să fie discutate și la întâlnirile la nivel înalt. Dați-mi voi să vă prezint programul zilei de astăzi. Avem diferiți vorbitori. Putem continua aceste discuții și prezentări până la ora 11. În primul rând, vom da posibilitatea reprezentanților Uniunii Europene să ne prezinte situația prin dialogul uh, pentru drepturile omului și ce s-a discutat la summit, apoi vom da cuvântul altor vorbitori, uh, iar după aceea vom avea o discuție liberă. Trebuie să încerc scuze colegilor noștri. Unii vin mai târziu, cu cât încep mai târziu, cu atât terminăm mai târziu, dar acum trebuie să mergem înainte. Avem aici un reprezentant al președinției suedeze, domnul ambasador Nordland. Excelența sa ne va prezenta ce s-a discutat în cadrul acestui dialog și la întâlnirea la nivel înalt. Domnul ambasador Nordland. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Aș dori să încep cu seminarul care, în mod tradițional, are loc înaintea dialogului propriu-zis. După cum știți, acesta are loc înainte de discuțiile interguvernamentale. De această dată am discutat problema accesului și a drepturilor omului în contextul crizei actuale. Domnul profesor Chavez este prezent. Domnia sa ne poate spune mai multe despre acel seminar și concluziile acestuia și, prin urmare, eu n-am să insist asupra lor. Noi ne bucurăm că acest seminar a avut loc, că au existat ceva dificultăți privind participarea la un moment dat. De asemenea, de, obiș- de obicei organizăm și o vizită când suntem în China, dar de această dată nu am putut să cădem de acord cu gazdele noastre chineze privire la destinația acestei vizite, așa că în loc să ieșim din Beijing, am vizitat câteva agenții guvernamentale și alte instituții și organizații din Beijing. Am avut discuții extrem de interesante acolo, de exemplu, cu profesori universitari, experți în jurisprudență și cu avocați de asemenea, am vizitat și alte instituții guvernamentale, instituții sprijinite de Comisie sau de statele membre în cadrul colaborării tehnice. Pe ordinea de zi am avut următoarele aspecte, statul de drept, inclusiv independența aparatului judiciar și reforme legislative, rolul avocaților apărării și problema detenției fără proces. Tot pe ordinea de zi am avut uh, și referiri la promovarea și protejarea drepturilor omului în contextul crizei economice, dar nu a fost suficient timp ca să fie discutat. De asemenea, un alt punct a inclus colaborarea în cadrul forurilor internaționale. Am discutat despre uh, examinarea periodică universală și colaborarea cu biroul înaltului comisar pentru drepturile omului. Ca de obicei, uh, Chinezii au adus o delegație numeroasă cu câțiva miniștri și reprezentanții altor agenții guvernamentale. Atmosfera în timpul discuțiilor a fost justă, cordială, după cum s-a spus și în comunicatul de presă, a avut loc un schimb franc de opinii. Delegația europeană a discutat problema ratificării de către chinezi a ICCPR, a Convenției Internaționale privind drepturile civile și politice. Chinezii nu au adus nimic nou, ei muncesc la ratificare de 10 ani. De asemenea, am discutat și despre pedepsa cu moartea, nici acolo nimic nou. Totuși, numărul execuțiilor a scăzut în China. Curtea Supremă a Chinei a a trecut la examinarea sentințelor formulate de curțile inferioare. Așa făceau și în trecut. O altă problemă a fost acea a așa ziselor închisori negre, instituții unde indivizii sunt deținuți fără un proces propriu-zis. Aceste instituții nu au un statut legal. Existența acestor instituții a fost negată de reprezentanții Chinei discutat și problema torturii, am discutat situația apărătorilor drepturilor omului, tulburările și apoi condamnările celor implicați în manifestațiile din Sichuan. Chinezii consideră că protestatarii de acolo au încălcat legea nu au fost deloc bucuroși să audă ce am avut noi de spus în acest sens și nici cu declarația făcută de Uniunea Europeană anterior acestui dialog, pentru că Uniunea Europeană a condamnat recursul la pedepsa cu moartea împotriva unor protestatari din Sichuan. În ultimul rând, am discutat și problema statului de drept. Noi am constatat o deteriorare din acest punct de vedere în China, având în vedere mai ales faptul că mulți avocați, de exemplu, și-au pierdut dreptul de a practica. De asemenea, în China au fost numiți judecători la Curtea Supremă care nu au suficientă experiență în domeniul legislativ și o serie de alte fenomene care riscă să submineze funcționarea statului de drept în China. Din partea chineză s-au formulat o serie de critici privind situația drepturilor omului în câteva state membre, inclusiv în Suedia. Ei s-au referit la situația poporului Sami din Suedia, am mai menționat și un incident referitor la o moschee, o moschee din sudul Suediei. Noi o să le formulăm un răspuns scris chinezilor cu eh, privire la aceste afirmații. Chinezii ne-au răspuns în scris la o serie de cazuri individuale pe care noi le-am ridicat. Considerăm că acest lucru este un lucru bun după încheierea dialogului propriu-zis, am făcut o vizită de politețe la viceministrul pentru afaceri externe, unde încă o dată am discutat problema statului de drept, colaborarea cu biroul înaltului comisar, pedepsa cu moartea și, de asemenea, am explicat o serie de lucruri referitoare la tratatul de la Lisabona și la implicațiile acesteia. Domnul ministru nu a comentat în detaliu, însă ne-a spus că în opinia domniei sale, acest dialog este o componentă esențială a relației bilaterale. Trecând mai departe, la un nivel mai înalt, dacă doriți, am avut după aceea o întâlnire la nivel înalt. La această întâlnire la nivel înalt s-au discutat și o serie de aspecte privind drepturile omului. Acestea sunt menționate în comunicatul de presă. Eu pot să vă spun însă că s-au discutat aceste probleme inclusiv la nivel de miniștri de externe și în detaliu acolo. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnule ambasador Nordland, pentru această explicație. Am auzit cât de important este să ne gândim la dialogul privind drepturile omului în contextul uh, Uniunii Europene, chiar pentru că noi înșine avem cât ceva probleme acasă și aceste lucruri au fost menționate în cadrul dialogului. Domnul Avesar, doar o întrebare. Ați discutat cum v-ați ridicat problema situației lui Hucian, laureatul premiului Zaharov de anul trecut. Știți cumva dacă acesta mai este încă în închisoare și care este situația familiei sale? Am menționat cazul dânsului și am, ne-am referit și la alte cazuri specifice, nu neapărat incluse în lista scrisă pe care am înaintat-o chinezilor, însă nu am primit un răspuns de la, din, din partea chineză. Nu știm dacă ce verdict s-a, dat și așa mai departe, deci nu, nu cunoaștem detalii precise. Vă mulțumesc foarte mult. Uh, vom vedea acum care este punctul de vedere al Comisiei. Domnii Rocas și King reprezintă aici Comisia. Vreau doar să adaug ceva la ceea ce spunea domnul ambasador. Câteva informații referitoare la Hugea. Am avut informații nu din partea chinezilor, însă știm că starea lui de sănătate rămâne în continuare nu neapărat bună și, deși uh, primește medicație, este destul de slăbit și aceasta este o îngrijorare. În ceea ce privește pe soția sa, am aflat din diverse surse că are o libertate mai mare acum i s-au ridicat uh, restricțiile în uh, deplasare, deși atunci când președintele Obama a fost acolo, a fost uh, pusă în arest la domiciliu. Este o problemă pe care o ridicăm cu fiecare ocazie. În ceea ce privește summitul, avem o, am avut o declarație mixtă care a fost publicată ieri. Acolo apare un paragraf despre drepturile omului. Paragraful 8, foarte bun și foarte clar se discută despre angajamentul comun pentru promovarea și protecția drepturilor omului și statului de drept. De asemenea, există o confirmare a valorii pe care o are dialogul privind drepturile omului și un angajament clar pentru continuarea colaborării pentru progres în uh, această declarație s-a menționat de asemenea ratificarea ICCPR și s-a reafirmat uh, angajamentul de ratificare, însă Uniunea Europeană este uh, îngrijorată cu privire la această întârziere de 11 ani și acest lucru a fost clar menționat. S-a discutat de asemenea despre angajamentul de a coopera cu mecanismul pentru drepturile omului. Uh, Conform informațiilor pe care le-am primit, problema drepturilor omului s-a discutat nu doar la summit, ci și la întâlnirile ministrilor de externe și și de președintele Barroso în timpul întâlnirilor cu liderii chinezi. Și s-a pus accent pe evaluarea continuă a acestui dialog, spunând că ne așteptăm ca odată ce suntem gata să le comunicăm rezultatele, să reușim să realizăm rezultate concrete pe teren. Asta doream să adaug la ceea ce a spus domnul ambasador. Mulțumesc foarte mult. Sigur că este foarte clar că Consiliul a făcut această evaluare privind impactul dialogului uh, privind drepturile omului între Uniunea Europeană și China. Este un subiect care trebuie discutat deschis și sper să primim raportul cât mai repede pentru a ști ce părți ale acestui dialog trebuie dezvoltate în continuare. Să continuăm acum. Avem foarte mulți invitați îl salut pe domnul Gao Wenkian. El reprezintă drepturile omului în China, este consultant politic și a venit din New York să ne vorbească astăzi. Ne-a înmânat o prezentare scrisă foarte complexă și Vă rog doar să discutați uh, punctele principale ale acestei prezentări ca să avem timp suficient de discuții. Deci, domnule Oenchean, vă dau cuvântul. Thank you, Mulțumesc, doamnă președinte, și membrii ai subcomisiei, pentru că mi-ați dat această ocazie să contribui la aceste discuții oportune. Import, uh, rezoluția importantă a Parlamentului European privind China, drepturile minorităților și aplicarea uh, pedepsei cu moartea, emisă în uh, noiembrie la data de 25, prezintă cu precizie și urgență problema serioasă a drepturilor uh, omului în China și transmite un mesaj important guvernului chinez, instituțiilor europene și statelor membre și, totodată, un mesaj de solidaritate și speranță chinezilor. Dați-mi voie să încep cu o mică, istorică, o mică istorie personală. Am fost cercetător în uh, cadrul sistemului Partidului Comunist timp de peste 14 ani. Acum 20 de ani, după ce am văzut uh, manifestările sângeroase din 4 iunie, m-am rupt de sistem și am plecat în exil. Mi-am publicat cartea Chiun Lai, ultimii ani, carte interzisă de guvernul chinez mi s-a interzis să mă, retor- să mă reîntorc în China chiar. Este regretul vieții mele că nu am putut să-mi văd nici măcar mama în ultimele momente de viață ale sale. Însă nu sunt singur. Aceste alegeri personale dificile de conștiință, de principiu, de accept al costurilor, indiferent cât sunt ele de dureroase, este o alegere făcută deja și alegere făcută în fiecare zi în China. Nu se aude de ele decât de cele câteva cazuri care au atras atenția internațională. Însă, cum filmul privind mamele din Tiananmen de aseară ne amintește, sunt multe exemple de apărători curajoși ai drepturilor omului în China care se luptă împotriva amneziei istorice, împotriva acceptării trecutului și abuzurilor continue privind drepturile omului. Astăzi, provocarea este ca întreaga comunitate internațională să susțină acești apărători și să sublinieze respectul drepturilor uh, omului în China prin mecanisme și procese concrete. Aș dori să vorbesc acum despre situația drepturilor omului în China. cât, câte vreme spectacolul uh, Olimpiadei din 2008 ne este încă clar în memorie, un spectacol uh, care, a dorit să arate, care a dorit să arate puterea Chinei de astăzi, rămâne clar faptul că regimul chinez actual este unul care pedepsește pe oricine care critică guvernul sau care pur și simplu sugerează că este nevoie de reforme sau îndrăznește să prezinte fapte care murdăresc imaginea Partidului Comunist. the lead of da, în cadrul the different effect în cadrul celui de-al 18-lea congres al partidului, diversele facțiuni în cadrul partidului um, se luptă pentru putere. De fapt, ei, ele urmăresc deja o politică dură pentru a-și prezenta ideile și duritatea ideologică. Acestea sunt toate eforturi ale guvernului chinez de a controla de a-i controla pe cei din interior de a împiedica să abordeze problemele esențiale. În același timp, aceste răspunsuri autoritare dovedesc totodată o puternică nesiguranță din partea conducătorilor. Cu toate acestea, se pare că întreaga comunitate internațională îi acordă Chinei un permis liber privind drepturile omului, în special pentru că multe guverne vor să-și um, păstreze propriile investiții și interese, și anume acces la China, schimburi sau comerț sau interese privind securitatea. Extinderea actuală a puterii soft a Chinei a reflectat în uh, sărbătoarea, sărbătorirea în multe, se reflectă în sărbătorirea în multe țări europene a culturii chineze, în um, răspândirea institutului, institutelor Confucius și în creșterea schimburilor culturale. Construirea pe baza schimburilor culturale și academice din trecut și toate aceste inițiative fac parte dintr-o strategie susținută la nivel oficial pentru promovarea modelului chinezesc și a consensului din uh, Beijing în ceea ce privește prin intermediul mass-mediei oficiale. Comunitatea internațională cade astfel în capcana de a susține cultura chineză uh, și trecutul antic al Chinei, punând-o în legătură cu cultura chineză cooptată de o, un partid chinez autoritar pentru, a convin, pentru a convinge întreaga lume că uh, China este diferită de vest și trebuie scutită de respectarea drepturilor omului, așa cum ea înțeleasă la nivel internațional. Acordând Chinei un asemenea permis liber privind drepturile omului și ignorând vocile inoportune, comunitatea internațională a contribuit la subminarea luptei chinezilor din interiorul și din exteriorul Chinei care încearcă să progreseze cu reformele privind drepturile omului. Aceste alegeri și schimburi subminează totodată sistemul internațional al drepturilor omului și, în mod ironic, au și consecințe periculoase pentru bunăstarea și securitatea mondială. Pe măsură ce fiecare guvern face um, concesii în privința schimburilor omului pentru uh, beneficii comerciale sau de securitate. Guvernele acestea subminează totodată interesele domestice de acasă, cum ar fi drepturile muncitorilor, siguranța consumatorilor sau stabilitatea investițiilor de afaceri din China. Adevărata experiență chineză susține de asemenea mitul că dezvoltarea economică va duce cumva la progresul drepturilor umane sau la reforme democratice. În ciuda angajamentului internațional tot mai solid și a creșterii clasei mijlocie din China, situația drepturilor omului se înrăutățește atât în China cât și în întreaga lume, deoarece politicile Chinei privind cât mai puține drepturi umane, drepturi ale omului și ale muncitorilor, sunt exportate cu ușurință prin canale deschise la nivelul economiei globale, în locuri cum ar fi Africa sau America Latină. Acum aș dori să fac câteva comentarii privind rolul Uniunii Europene. Of the different EU institutions despre, vom vorbi despre instituțiile și procesele și în special despre discuțiile care continuă și acum în ceea ce privește drepturile omului. De asemenea, vom vorbi despre rolul diferitelor instrumente, așa cum este dialogul și cum sunt seminariile experților. Noi așteptăm să auzim părerile și altor, ex, și altor experți. Cu toate acestea, concluzia e că Uniunea Europeană, Comisia și statele membre trebuie să trimită un mesaj puternic și coerent autorităților chineze. Acesta e următorul. Indivizii contează și drepturile umane, drepturile omului contează. Noi sprijinim cererea Parlamentului de a include clauza drepturilor omului în noul parteneriat de cooperare care se află acum în stadiul de negociere. În ceea ce privește dialogul și seminariile. În trecut au existat acest audieri parlamentare în ceea ce privește China și acest proces de dialog. Au uh, participat cinci experți la aceste, la cinci, au existat cinci seminare în ultimii opt ani. Acest lucru înseamnă ca drepturile omului să fie introduse în toate zonele politice, inclusiv în comerț. Mai înseamnă de asemenea că trebuie să se înregistreze progrese în ceea ce privește drepturile omului în China putem să spunem că nu a existat un uh, impact pozitiv al dialogului și al seminarului. Dacă a existat vreun progres, ce fel de progres a fost acesta? Există rezultate practice pe care, care ar putea fi observate, în afară de faptul că uh, acest dialog și seminar au avut loc toate politicile făcute sub eticheta depolitizării și desensibilizării este un schimb care de fapt este o alegere politică de a nu provoca cenzurarea și excluderea și de asemenea de a le da voie tuturor de a, de a stabili niște limite în ceea ce privește cei care iau cuvântul. Acestea sunt toate decizii politice. Este un status quo în Beijing. E vorba de un guvern care în mod sistematic violează drepturile omului și de asemenea drepturile omului care sunt garantate de Constituția chineză, legislația chineză și, și în obligațiile Chinei în ceea ce privește uh, drepturile omului la nivel internațional. Dați-mi voie să închei cu niște recomandări. În primul rând, diferitele instituții ale Uniunii Europene pot să sprijine mai bine eforturile pe care le fac apărătorii drepturilor omului în China și, de asemenea, grupurile independente ale organizațiilor din China. Trebuie să se continue toate aceste demersuri pentru a se opri violarea drepturilor omului. În al doilea rând, Parlamentul European, un organism ales în mod democratic, poate să monitorizeze care capacitatea pe care o are China pentru uh, a aduce într-o situație mai bună drepturile omului și asta prin politicile la nivel european. Trebuie ca instrumentele să fie folosite într-un mod eficient, să existe o transparență în ceea ce privește folosirea resurselor publice limitate și de asemenea banii contribuabililor. În ceea ce privește seminarul, dacă asemenea, asemenea evenimente sunt, uh, fi, sunt uh, au ca bază o democrația și sunt un instrument pentru drepturile omului, atunci acestea trebuie să fie evaluate în funcție de rezultatele lor. Dacă seminarele sunt văzute ca un schimb academic, atunci noi sugerăm să se aplice standardele universale în ceea ce privește integritatea academică și independența. Astăzi, aceste organizații uh, fac, public, fac publică evaluarea din decembrie 2008 din cadrul dialogului EU-China și a seminarului expert. Evaluarea vine cu niște recomandări concrete în ceea ce privește întărirea transparenței instrumentelor și de asemenea și se stipulează și creșterea rolului participării ONG-urilor independente, a experților din Uniunea Europeană și Parlamentului European. Cerem ca aceste lucruri să fie înscrise în ceea ce s-a discutat la audiere. În final, Politica Uniunii Europene în privința drepturilor omului înseamnă că trebuie să se facă niște pași concreți și practici pentru a sprijini aspirațiile poporului chinez acum când luptăm pentru o societate mai deschisă și mai democratică. Vă mulțumesc și aștept întrebările dumneavoastră. Vă mulțumim, domnule Venchian. Vă mulțumim pentru recomandările pe care ni le-ați făcut, care se aliniază cu ceea ce prezentăm noi în mod constant Comisiei, Consiliului și de asemenea și Chinei. Dumneavoastră sunteți vorbitorul principal, astăzi veniți dintr-un loc foarte îndepărtat. Ceilalți vorbitori nu vor avea la fel de mult timp, așa că vă rog să fiți de acord cu ceea ce am spus. Domnule Kilgore, îmi pare rău, nu vă pot oferi decât 5-7 minute timp de vorbire. Vreau să vă urez bun venit, ne-am întâlnit în Finlanda. Dumneavoastră sunteți un avocat internațional și sunteți uh, coautor al unui raport cu privire la Falun Gong. Raportul se bazează pe comerțul ilegal de organe. Ați venit tocmai din Canada, bun venit, aveți cuvântul voi începe și să îmi spuneți când îmi depășesc cele șapte minute. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a vorbi despre acest subiect în ceea ce privește comerțul cu organe. Domnul Gao ne-a spus că situația drepturilor omului se înrăutățește în China. Un alt domn Gao ilustrează foarte bine ceea ce am auzit azi. În anul 2004, Gao Xiang a fost unul dintre cei mai importanți uh, avocați. El a fost trimis într-un uh, lagăr de muncă fără a fi trecut printr-un proces, au fost primite ordine de sus. El a trimis uh, trei scrisori unor lideri foarte importanți din Beijing. Licența sa a fost uh, luată de către guvern, nu, mai a avut dreptul, nu a mai avut dreptul să practice, să-și practice meseria, a fost torturat timp de 5 săptămâni și acum este ținut într-un loc a cărui adresă nu o cunoaștem, potrivit Amnesty International. În raportul final, în ceea ce privește Falun Gong, s-au vizitat uh, aproximativ 12 țări și din Europa. S-au vizitat uh, la am vizitat lagărele din diferitele țări, am aflat că oamenii de acolo lucrează în condiții groaznice, nu sunt plătiți, nu primesc mâncare, dorm în condiții inumane și sunt exploatați fac uh, tot felul de munci și produsele lor ajung la companii multinaționale. Sper să luați în considerare acest lucru. Astfel de lagăre de muncă au fost făcute și oamenii pot fi ținuți în ele până la patru ani fără să existe niciun fel de audiere au o capacitate de aproximativ 300.000 de deținuți. Într-un raport s-a spus că jumătate dintre acești deținuți, din cei 300.000, fac parte din cultul Falun Gong. Nu putem să permitem să continue să existe astfel de practici. Kristen Chen a fost uh, asistentă al unei președinte de, a unei companii de import-export e fotograf, a stat în ase- într-un asemenea lagăr mulți ani, a fost torturată și tratată într-un mod foarte prost. Acum este o refugiată, locuiește în afara Chinei. Ea spune că ă, cei din cultul Falun Gong ă, nu își doresc un rol ă, foarte important în guvernare, ci își doresc să se termine cu această situație. Ei spun că iubesc China și sunt fericit să fie chinez. În ceea ce privește uciderea acestor membri ai cultului pentru organe, spun următoarele, aceștia au fost și sunt în continuare uciși pentru a li se preleva organele. Am ajuns la această concluzie în, în raportul din iulie și apoi a mai apărut și o carte luna trecută în care se discută despre aceste lucruri. Falun Gong este înțeleasă de obicei ca o, un cult uh, chinez care se bazează pe meditație. Găsiți mai multe în documentul meu scris. Problema a fost următoarea. și au început activitatea în 1992, până în 1999 au devenit atât de populare încât au fost văzuți ca o amenințare de către guvernul chinez. cifrele cifrele membrilor au crescut foarte, foarte mult până în 1999, iar din 1999 au început să fie oprimați și această situație continuă până astăzi. Cei care nu, care nu vreau să renunțe la acest cult au fost arestați, au, alții au fost uh, torturați, după ce au fost torturați au fost uh, eliberați și și până la urmă, dacă și-au continuat, lucrurile au ajuns în închisori. Foarte mulți dintre ei au fost uh, uciși pentru a le se preleva organele. Organele lor au ajuns în diferite locuri și în Europa și în Canada. Veți vedea în raport pe internet cum am ajuns la această concluzie sau în carte. Și membrii Falun Gong sunt cei care sunt, uh, le este testat, le sunt făcute teste de sânge și sunt singurii care trec prin asemenea teste. Aceste teste sunt importante în ceea ce privește transplantul de organe. Doamna despre care vă vorbeam a fost testată de multe ori în timp ce se afla în acel lagăr și s-au făcut teste de sânge. Doamnă președinte, dacă este o legătură între Kristen Chen și cineva care vine din Helsinki și vine în Shanghai și ajunge acolo la spital, atunci cineva, cum e această doamnă Kristen Cheng, va fi dusă la un spital în apropierea lagărului, ei se vor preleva toate organele și organele ei vor ajunge apoi la Shanghai, astfel încât o persoană să aibă un nou rinic sau un nou ficat. E un lucru pe care cu greu îl ne-l putem închipui noi acum în secolul 21. Sursele sunt uh, de obicei um, acei prizonieri care au fost executați uh, la moarte, dar totuși numărul organelor care provin din China, din China este mult prea mare. Nu există niciun sistem național de distribuire a organelor în uh, China singura sursă de organe înainte să înceapă persecu- per- această persecuție era cea a prizonierilor care au fost condamnați la moarte. Însă numărul organelor a crescut foarte mult după ce a început oprimarea cultului Falun Gong. Noi estimăm faptul că peste 41.000 de mii de organe vin de, de la membrii cultului Falun Gong care sunt închiși. Veți găsi informații la pagina 96 din carte. Vă voi da, doamnă președinte, o carte și și, și colegilor care își doresc. Mai găsiți informații despre spitale în uh, text. Singura discuție pe care o avem cu guvernul chinez este cine sunt cei de la care se prelevează organele, cei care sunt uh, condamnați la moarte sau membrii cultului Falun Gong, care de fapt uh, nu au fost condamnați în niciunul din cazuri. Legislația a fost uh, schimbată, străinii nu mai au prioritate, organele ajung la persoane din China, însă totuși, v-am spus, este un număr foarte mare de membri Falun Gong în aceste uh, leagăre. Avem multe recomandări, dar voi spune două. Ar trebui să existe o legislație extrateritorială. Să spunem că un finlandez sau un canadian merge în China pentru a primi un organ. Uh, el uh, trebuie să se știe clar de ce merge acolo și de aceea e nevoie de această legislație extrateritorială. Am explicat mai multe în text. A doua recomandare e următoarea. Orice persoană care se ocupă cu traficul de organe în China ar trebui să nu fie primită în nicio altă țară, incluzând, bineînțeles, Europa ceea ce privește toate tipurile de credințe din China, acestea arată faptul că încă în China mai există multe probleme și trebuie abordate chiar dacă ne confruntăm cu probleme economice foarte mari. Guvernul chinez încalcă drepturile omului, ei în, ar trebui să încerce să se comporte la fel cu toți partenerii de comerț și cu vecinii lor. Poporul chinez, pe care îl admir foarte mult, are capacitățile să facă astfel încât noul secol să fie mai bun și pentru chinez. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Kilgore. E uneori de neînchipuit că un, un grup atât de pașnic ca Falun Gong poate fi supus la un astfel de tratament și la astfel de torturi. Și dau acum cuvântul doamnei Katrin Kitzelbach de la Institutul Ludwig Boltzmann din Viena. Doamna Kitzelbach, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat ocazia să uh, particip la discuția de astăzi. Și a spus să vorbesc despre politicile Uniunii Europene în materie de drepturile omului în relația cu China. Concluziile mele se bazează pe mai bine de 60 de interviuri confidențiale și pe cercetările pe care le-am făcut în ultimii doi ani. Opiniile prezentate astăzi sunt opiniile mele personale și nu pot fi atribuite niciunei instituții sau uh, niciunei persoane pe care am derivat-o. M-am concentrat pe trei aspecte. 1. Funcționează dialogul uh, prin drepturile omului în sensul îmbunătățirii situației din China. 2. Există consecințe negative. Și 3. Încotro s-ar putea îndrepta Uniunea Europeană și Parlamentul European în acest sens? Prima întrebare. Consiliul a afirmat în, mod, în rânduri, repetate rânduri că dialogul este eficient doar dacă se fac progrese concrete pe teren. Dialogul a fost evaluat de un expert extern pentru prima dată în acest an, însă termenii de referință pentru cea evaluare spuneau că acesta se concentrează doar pe modul în care dialogul ar putea fi îmbunătățit și nu se încerca să determină dacă merită ca acest dialog să fie continuat. S-a evitat o evaluare negativă, în principal pentru că statele membre știau că nu pot cădea de acord asupra niciunei politici alternative. Poziția chineză a fost constantă și are două elemente principale. În primul rând, dialogul previne cosponsorizarea rezoluțiilor Națiunilor Unite privind China și, doi, dialogul e menit să fie un schimb de opinii pe bază, pe, bază pe egalitate și respect reciproc, fără a se discuta îngrijorările concrete ale Uniunii Europene. Acest schimb poate facilita anumite reforme, însă un astfel de obiectiv este ambițios. Nu se poate pretinde ca acest dialog să funcționeze ca un cal troian. În februarie 2000, domnul comisar Chris Patton a făcut următoarele afirmații în fața Parlamentului European. Însu spunea, dacă ar fi să renunțăm la poziția noastră privind drepturile omului, atunci trebuie să-i convingem că, într-adevăr, niște rezultate au fost atinse. Aceasta este sarcina care stă în fața noastră pentru săptămânile care vor urma. Zece ani mai târziu, suntem exact în acel punct. Nu s-a făcut nimic. China știe foarte bine că Uniunea Europeană nu va reveni asupra rezoluției, chiar dacă acest dialog nu produce rezultate în trecut China a dorit să liniștească Uniunea Europeană și să o convingă că acest dialog este folositor. S-au făcut concesii, gesturi simbolice, permițând uh, Uniunii Europene să justifice continuarea dialogului. Și am să vă dau câteva exemple. În timpul președinției finlandeze, în octombrie 99, s-a anunțat că China urmează să abolească pedepsa cu moartea. În acel moment, grupul de lucru al Comisiei a considerat acest, a Consiliului a considerat acest lucru un progres semnificativ. Apoi, oficialii europeni și-au dat seama că acel anunț n-a fost decât o manevră diplomatică pentru a reduce la tăcere criticii acestui dialog. Raportorul european, după ani de negociere, a primit dreptul de a vizita China în toamna anului 2005. Uniunea Europene i s-a spuse că această permisiune era rezultatul direct al dialogului UE-China, era un favor făcut Uniunii Europene. Faptul că Uniunea Europeană. Vă rugăm să vorbiți puțin mai rar, pentru că interpreții nu pot ține pasul. Raportorul a primit invitația în 2005 și Uniunea Europeană s-a spus că această invitație a fost rezultatul dialogului dintre China și UE. Probabil instituțiile europene au jucat un rol, însă să spui că această permisiune a venit ca rezultat al dialogului existent este destul de discutabil, mai ales din cauza condițiilor formulate de Guvernul Statelor Unite cu privire la reluarea dialogului uh, privind drepturile omului între Statele Unite și China. În ceea ce privește procesul de la Berna, a devenit curând evident că partenerii de dialog ai Chinei au primit cu toții același favor. Aceste favoruri nu ne spun foarte multe despre influența Uniunii Europene. În prezent, uh, și aceste favori au dispărut complet. Cum rămâne cu cazurile individuale, între 2004 și 2006, Consiliul a făcut câteva declarații prin eliberarea anumitor indivizi uh, nominezați de Uniunea Europeană aceste declarații sugerau o legătură, fără o formula explicit, o legătură cu dialogul China-UE. Însă eu n-am găsit un singur oficial european care să afirme tranșant că Uniunea Europeană ar fi jucat un rol major în eliberarea acestora. Uh, rezulta, uh, eliberarea lor a, fost, a venit ca urmare a intervențiilor Statelor Unite. De asemenea, informațiile privind anumiți deținuți ar putea duce la mai bună tratare a acestora Însă Uniunea Europeană, după câte știu eu, nu poate pretinde că a obținut eliberarea vreunui individ, vreunui apărător al drepturilor omului din China în ultimii 10 ani. În realitate, este foarte precis să determin influența acestui dialog asupra oricărei decizii luate în Beijing. Evident, factorii locali sunt mult mai importanți. Dialogul în China nu a fost un factor suficient sau un factor necesar pentru oricare decizie luată în acest sens. Probabil a contribuit într-o oarecare măsură, dar nu decisiv. Eu consider acest lucru destul de improbabil. De ce spun asta? Majoritatea oficialilor europeni implicați în dialog nu vorbesc limba chineză. Același lucru se poate spune și despre universitarii și cercetătorii care participă la seminar. Ei nu pot urmări dezbaterile interne privind propunerile de reformă. Scopul dialogului și a seminarului este tocmai de a influența acele discuții. Cum poți influența o discuție pe ale cărei detalii nu le cunoști? Raportul periodic privind China a evoluat la fel cum a evoluat și dialogul în sine. După 10 ani de lucru cu ușile închise, nu s-au schimbat foarte multe întrebările și răspunsurile au fost foarte frumos orchestrate, dar scopul unic era acela de a evita orice critică. Pe de altă parte, afirmațiile reprezentanților europene au ilustrat diversitatea europeană. N-a fost nici măcar o singură întrebare sau recomandare care să fie menționată în mod sistematic de toți vorbitorii europeni. Uniunea Europeană vrea să se ocupe de mult prea multe probleme în același timp. În 2001, 8 repere au fost formulate de Consiliu, însă nu, nu se poate respecta această, acest program. S-a vorbit de un embargo asupra armelor, după care s-au format patru priorități. Eliberarea deținuților după Tiananmen, ratificarea GGPA, reforma RTL și mai mare, o mai mare libertate de expresie. Aceste probleme au fost menționate în mod repetat, însă au fost legate strict de negocierile privind embargoul uh, asupra armelor. Diplomații chinezi au bănuit, și probabil au avut dreptate, au bănuit că Uniunea Europeană nu urma să ridice embargoul, chiar dacă de pe partea chineză s-ar fi înregistrat progrese în materie de uh, drepturile omului, cu referire la cele patru puncte. Așa că de ce ar fi făcut chinezii acest pas? Uh, Consecințe negative. Există consecințe negative. Existența acestui dialog a dus la marginalizarea discuțiilor bilaterale privind drepturile omului. Mesaje de genul ne preocupă situația drepturile omului, însă mesajul real este că ne preocupă, dar nu foarte mult. Și seminarele sunt problematice. Până în prezent nu au dus nici, la niciun rezultat, nu au generat eh, recomandări concrete, comune. De asemenea, au devenit doar o excuză de a-i uh, ține pe reprezentanții ONG-urilor departe de dialogul oficial. În 1997 s-a decis că acest dialog oficial va fi deschis reprezentanților ONG-urilor și a fost atunci. Însă ONG-urile au cerut oprirea acestui dialog după măsurile abuzive luate de China. Acest lucru nu s-a întâmplat. Mai apoi, când ONG-urile au cerut să fie readmise la dialog, acest lucru nu le-a mai fost permis. Ele au fost trimise practic la seminar. Încotro se pot îndrepta Parlamentul și Uniunea Europeană. În opinia mea, este timpul să regândim strategia europeană cu privire la drepturile omului din China. În ultimii ani s-au făcut o serie de recomandări privind modurile în care acest dialog ar, fi putea, ar putea fi îmbunătățit și consolidat. Auzim și acum același lucru. În trecut, această abordare nu a funcționat. Atât factorilor de decizie din China, cât și din celor din Uniunea Europeană, le convine să țină problema drepturilor omului undeva la periferie. Nu este recomandabil să oferim acestor discuții, practic rituale și marginalizate, prea multă atenție și prea multă importanță. Solicitarea de informații uh, privind cazuri anume nu impune prezența acestui dialog. Se poate face pe alte căi. Se pot solicita aceste lucruri printr-un dialog politic, pentru că acolo își are locul această, acest subiect. Dacă Uniunea Europeană vrea să fie mai eficientă, atunci trebuie să aibă un program specific, o prioritate, spun de exemplu, un moratoriu asupra execuțiilor. Mai multe scopuri, mai multe ținte nu sunt realiste. Uniunea Europeană poate sugera încheierea acestui dialog în cazul în care China ar decide să uh, facă niște pași concreți în direcția suspendării pedepsei cu moartea. În prezent se negociază un acord de colaborare și parteneriat. Acest acord va conține probabil și clauze referitoare la drepturile omului, dar care vor fi efectele? eu aș sugera ca acest subcomitet să înainteze o rezoluție conform căreia Parlamentul European să se angajeze să aprobe acorduri de parteneriat doar cu țările care au ratificat ICCPR-ul, uh, Convenția Internațională privind drepturile civile și politice. În prezent, Uniunea Europeană are acorduri de cooperare cu țări care nu au ratificat această convenție internațională, de exemplu Pakistanul. Însă, dacă nu mă înșel, până în prezent eh, nu avem acorduri de parteneriat și colaborare cu astfel de țări. În mod ideal, toate acordurile de colaborare cu alte țări ar trebui să fie condiționate de ratificarea Convenției Internaționale privind drepturile civile și politice. O astfel de decizie a Parlamentului n-ar nominaliza în mod neapărat China însă ar sili-o, practic, să treacă la ratificarea Convenției Internaționale. Dacă acest lucru ar putea fi realizat, ar fi un pas în direcția justă. Vă mulțumesc, doamnă Kinselbach, vă mulțumim pentru această analiză extrem de lucidă a dialogului dintre Uniunea Europeană și China. Cred că va trebui să ne însușim și să ne asumăm această recomandare conform căreia Convenția Internațională privind drepturile civile și politice să devină un standard. Astăzi, dați-mi voie să vă reamintesc, tratatul de la Lisabona intră în vigoare, iar acest tratat uh, va oferi mai multe putere Parlamentului European în materie de ratificare a acordurilor de colaborare cu alte țări. Am să dau acum um, cuvântul domnului William Shabbos, director al Centrului Irlandez pentru Drepturile Omului. Centrul domniei sale are un contract cu Comisia Europeană și organizează seminariile pe teme juridice care preced fiecare dialog oficial și pe care l-a menționat doamna Catherine Kinzelbach. aceste seminare au devenit o scuză. Ajung să dilueze dialogul privind drepturile omului. Domnule Shabas, este aceasta într-adevăr situația? Mulțumesc, doamnă președintă. Eu nu am participat activ la dialogul politic, deci nu sunt în măsură să răspund la întrebarea privind impactul seminarilor academice asupra altor procese. Ce pot însă să vă spun este că aceste seminarii au loc de aproximativ un deceniu, poate chiar mai mult. Un dialog real a început la a, începutul anilor 90. Eu am fost implicat ca participant în cea mai mare parte a timpului, ca organizator din partea Europei și am văzut cum aceste seminarii evoluează în timp. Este un proces dificil uh, lucru pe care îmi imaginez că, pe care îmi imaginez că îl cunoașteți. Este vorba în principiu de ateliere ale uh, profesorilor universitari europeni și participarea este una foarte diversă. Apoi, a universităților chineze, de, din partea cărora a existat o participare destul de extinsă în trecut, dar una mai restrânsă în uh, anii recenți. Uh, în special din, de la instituțiile centrale din uh, Beijing și reprezentanța ai societății civile și ai ONG-urilor. Și la ultima întâlnire de acum două săptămâni din uh, Beijing am avut reprezentanți ai Amnesty International și Human Rights Watch, precum și ai altor ONG-uri. Întâlnirile din ultimii ani au fost uh, deosebit de dificile. Una nu a mai avut loc deloc. Una a fost uh, anulată în ultimul moment, deoarece chiar când participanții erau gata să înceapă discuțiile, iar în ultimii ani, și aceasta este perioada de când uh, centrul nostru și-a asumat responsabilitatea organizării. În ultimii uh, ani, așadar, am avut două seminarii reușite, deși dificil de organizat și destul de dure în ceea ce privește aspectele abordate nucleul, uh, principala problemă reprezintă dificultatea temelor care se discută și participanții. Dați-mi voie să încep prin a spune câte ceva despre participanți. Deși avem o participare largă a ONG-urilor și v-am spus că la ultimul seminar au venit reprezentanți atât ai Human Rights Watch cât și ai Amnesty International, sunt câteva persoane care sunt uh, reprezentanți ai chinezilor și ei au devenit un obstacol. Trebuie să negociem uh, acest lucru. Acestea sunt uh, probleme care trebuie tratate la nivel politic și noi avem uh, prea puțin uh, influență asupra lor. În ceea ce privește temele discutate, de-a lungul anilor și mai ales în seminariile recente am acoperit o serie largă de teme și uh, multe probleme legate de drepturile omului în China. Nu există niciodată un tabu în discuțiile privind uh, pedeapsa cu moartea sau uh, munca forțată, procese, tortură în închisori și așa mai departe. Încă o dată, după cum vă imaginați, sunt câteva aspecte asupra cărora este imposibil să ajungem la un acord în a le pune pe ordine de zi, cum este, de pildă, discuția despre Falun Gong este absolut uh, improbabil să aibă loc. Eu n-aș vrea să fiu în cameră momentul în care ei s-ar propune, s-ar propune chinezilor să fie pusă pe ordinea de zi. Acestea sunt lucruri pe care trebuie să le acceptăm pentru a organiza aceste seminarii. Și, personal, eu cred că este o situație în care a, să abordezi modul perfect înseamnă să, să nu accepti binele pe care îl ai. Și deși unii sunt atât de uh, dornici să pună în discuție valabilitatea acestor seminarii, cred că evaluarea este greu de făcut, foarte greu. Și este uh, exagerat să spui că nu s-a realizat nimic. Uh, Cred de asemenea că este exagerat să spui că nu există rezultate pozitive sau îmbunătățiri. Sigur că nu există probleme și dificultăți când vorbim despre problemele uh, drepturilor omului din China, în a arăta care sunt uh, aspectele în care nu se realizează progrese. Și nu vreau să credeți că eu contest ceea ce s-a spus despre problema drepturilor omului în China, dar a sugera că nu există nicio îmbunătățire, cred că este o evaluare incorrectă partea pe care o cunosc cel mai bine, cel mai bine fiindcă reprezintă specializarea mea academică și uh, pentru că m-a ocupat cel mai mult în activitățile mele academice, este problema pedepsei capitale. Și în acest deceniu în care lucrez la acest uh, subiect în China, am văzut uh, îmbunătățiri în legislație, în special apelurile obligatorii la Curtea Supremă. Am văzut reducerea numărului de persoane executate, deși acest lucru trebuie uh, pus sub semnul întrebării, deoarece nu avem statistici, însă tot ceea ce știm despre China în ultimii ani sugerează că au apărut reduceri semnificative în acest nivel și apoi vorbim și de calitatea dezbaterii. Noi interacționăm cu uh, alți universitari și le auzim uh, felul în care abordează ei problema. Și trebuie să spun că în ultimii ani a existat o evoluție vizibilă. Catherine uh, Kinzelbach a spus mai devreme că la unele întâlniri, chinezii au anunțat că sunt gata să uh, abolească uh, pedeapsa capitală. Eu nu mi-amintesc acest lucru. Nu cred că ei au spus vreodată că sunt pregătiți să o uh, anuleze. Cred că au spus că pe termen lung doresc să facă acest lucru, iar pe termen scurt vor doar să facă reforme. Însă, repet, eu cred că au existat îmbunătățiri. Acum 10 ani, când am început toată această activitate, chinezii insistau că nu vor uh, să fie flexibili în pedeapsa cu moartea, fiindcă chinezilor le place pedeapsa cu moartea și asta este o obsesie europeană doar. Iar perspectiva lor a evoluat dramatic. Iar acum ni se spune că obiectivul este abolirea pedepsei capitale. Cred că s-a spus acest lucru la Consiliul Drepturilor Omului de acum câțiva ani, iar, între timp, se desfășoară reforme importante privind uh, anularea acestei pedepse pentru uh, infracțiuni economice și așa mai departe. Dacă ne putem asuma uh, credit pentru acest progres, putem spune că el apare ca rezultat al intervenției noastre. Un argument pe care îl putem uh, elimina este uh, presiunea americană. Din câte știu, ei nu i-au forțat niciodată pe chinezi să elimine această pedeapsă. Dar este nedrept să spunem că nu ne putem asuma creditul, însă atunci de ce suntem învinovățiți? Atunci spunem că e greu să facem progrese în alte domenii. Sunt într-adevăr multe probleme, însă faptul că există un dialog și că există aceste schimburi nu este nici cauza problemei, nici bagheta magică care va realiza o îmbunătățire peste noapte. Este o parte mică, dar una care contează. Universitarii fac și ei parte din societatea civilă. În domeniul drepturilor omului, care este un domeniu specializat în uh, sectorul universitar, unul nou. Există un departament al drepturilor omului în universitate, eu prezidez unul, există experți în drepturile omului, dar există o osmoză puternică între uh, universitarii specializați pe drepturile omului și societatea civilă. Suntem cu toții dornici să realizăm un progres al disciplinei noastre, o îmbunătățire a drepturilor omului și cred că același lucru e valabil și pentru China. Sectorul universitar atrage membrii ai societății chineze care vor să îmbunătățească situația drepturilor omului în acea țară. Organizarea acestor seminarii creează legături între uh, profesori universitari uh, europeni și chinezi și oferă chinezilor puterea să îmbunătățească drepturile omului. Avem multe probleme pe care trebuie să le abordăm pentru a îmbunătăți calitatea uh, și vom face acest lucru în continuare. Însă vă rog să vedeți și contribuția pozitivă pe care o aduc aceste seminarii la ameliorarea drepturilor omului din China. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule profesor Shabas. Desigur, e foarte important să existe acest dialog juridic Ați vorbit despre anumiți pași care trebuie neapărat făcuți. Aici, în Parlamentul European, am dorit să vedem ratificarea unui instrument foarte important în ceea ce privește drepturile omului. Aș dori acum să dau cuvântul domnului Brad Adams. El este directorul din Asia al Human Rights Watch au făcut un uh, studiu foarte important uh, cu privire la închisorile clandestine din China. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați uh, invitat. Voi spune doar 30 de secunde despre ceea ce tocmai s-a discutat. Guvernul chinez ar fi foarte încântat să vadă ce se întâmplă acum în Uniunea Europeană, ce s-a discutat despre ce poate să facă Uniunea Europeană în legătură cu China. Cred că prezentarea făcută de Catrin a fost excelentă. E important să avem o privire de ansamblu foarte realistă în ceea ce privește rezultatele dialogurilor, dar totuși nu cred că ar trebui să pierdem prea mult timp discutând despre asta. Este foarte important să nu ne lăsăm amăgiți de faptul că asemenea evenimente ar avea un impact mare asupra drepturilor omului în China. Nu au. Nu cred că ne folosim timpul într-un mod folositor dacă ne ocupăm de asemenea lucruri. Și chinezii exact asta vor să creeze disensiune în cadrul vostru este comportamentul pe care îl afișează de câțiva ani în cadrul dialogurilor. Vreau să vă vorbesc despre câteva lucruri. Există un raport, cel despre care a vorbit acum uh, doamna președinte, a apărut acum două săptămâni. E un raport despre modul în care funcționează guvernul chinez și politicile privind detenția. se închide până și ultima cale prin care guvernul chinez putea să-și mai exprime părerile. Trebuie să existe mai multă libertate de expresie în China. Acum 20 uh, de ani vorbeam cu un străin, dacă cineva vorbea, un străin vorbea cu un chinez pe stradă, îi, lui era frică să-și spună opiniile. Acum s-a terminat, nu mai e chiar așa. Însă atunci când cineva se exprimă împotriva guvernului sau autorităților politice, atunci deja va avea probleme. China a încurajat sistemul de petiții. Curțile nu sunt independente, așa că ei îi ajută acum pe oameni să poată să, își, să își ducă petițiile la niveluri mai înalte, așa că ajung cu petițiile la Beijing. Însă problema e ei nu vor ca, că ei nu vor să vină acești oameni în Beijing să le spună despre probleme. Așa că au creat un alt fel de sistem. Există oameni care îi găsesc pe cei care merg cu petiții, îi duc înapoi, îi rețin, îi torturează, le confiscă proprietățile și, până la urmă, de obicei, sunt eliberați, nu întotdeauna. Acum două săptămâni, când am prezentat acest raport, guvernul chinez a spus că e o minciună că nu există închisori clandestine în China. Însă, problema cu autoritățile chineze e următoarea. Internetul le-a permis oamenilor să comunice între ei în țară și blogurile chinezești au reacționat foarte repede. Au spus, nu, e, cu toții știm că aceste lucruri sunt adevărate. Într-o revistă din China, uh, Uh, una foarte conservatoare, s-a apărut un raport și mai puternic decât cel făcut de noi. În el se scria că, într-adevăr, închisorile clandestine sunt o problemă foarte mare în China și că ar exista 10.000 de oameni care vin și răpesc oamenii de pe stradă și îi duc după aceea în astfel de închisori. 10.000. Eu cred că e o cifra de fapt e mult mai mare. E o problemă socială foarte importantă. O recomandare. A avut loc o conferință de presă în Hong Kong, am vorbit pe CNN, pe BBC, am apărut în toată presa internațională. Presiunea publică funcționează în China. Nu s-ar fi întâmplat nimic dacă nu ne-am fi bucurat de atâta atenție și raportul nostru nu s-ar fi bucurat de atâta atenție. Noul înalt reprezentant a spus că va încerca calea diplomației. Când vine vorba de China, va fi vorba de un eșec. Eu cred că e foarte important ca Uniunea Europeană și înaltul reprezentant să se ocupe cât mai repede de aceste probleme, dar nu prin dialog, nu prin seminarii, nu prin conferen- conferințe. Nu acolo se face progres în acest domeniu. În ceea ce privește pedeapsa capitală, aceasta s-a făcut tocmai pentru că la nivel înalt au, exist, au existat multe dialoguri în această problemă. Vocea Uniunii Europene va conta doar dacă va fi publică și puternică. În China nu se pot rezolva problemele în spatele ușilor închise. Poporul chinez ne spune întotdeauna acest lucru. Avem nevoie de sprijin internațional și ca toate lucrurile să fie publice. Vă mulțumesc! Vă mulțumim mult pentru tot ceea ce ne-ați spus. Mâine vom avea posibilitatea de a auzi și alte puncte de vedere din partea baronesei Ashton. Ea va veni să vorbească în această subcomisie. Diplomația despre care ați vorbit uh, și presiunea publică vor fi două subiecte pe care cu siguranță va trebui să le discutăm. Uh, mă scuzați, vine în Comisia pentru Afaceri Externe, nu în Comisia noastră. Acum avem o listă cu cei care vor să ia cuvântul. Donski, Lobiller, Andrichini și alții pot să ceară cuvântul. Avem și alți invitați care vor lua cuvântul înainte de ora 11. Vicepreședintele Semche și domnul Macmillan Scott, vicepreședinte, doamna Rapples. Să începem cu domnul Donski. Vă mulțumesc foarte mult, doamna președintă. În primul rând, aș dori să le mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru remarcile pe care le-au făcut. Pe mine m-a impresionat discursul domnului Venchian. A făcut o analiză foarte profundă care m-a impresionat în ceea ce privește situația drepturilor omului în China. Unul dintre detaliile cele mai interesante despre care vreau eu să vorbesc în legătură cu ceea ce am auzit e următorul. Asim- similaritatea situației uh, apărătorilor drepturilor omului cu cea care era în Rusia acum câțiva ani și ce se întâmplă în China acum. Îmi amintesc ce se întâmpla prin anii 80 în Rusia cu apăr apărătorii drepturilor omului și situația e asemănătoare. Trebuie să spun că să încercăm să nu intrăm într-o capcană și să simplificăm lucrurile care se întâmplă într-o țară. Cei din Rusia spuneau atunci că lucrurile nu trebuie relativizate. Nu, e vorba despre, nu era vorba despre bogăția culturii din Rusia, ci despre situația drepturilor omului. E un lucru foarte important pentru că drepturile omului sunt o problemă universală și aș vrea să uh, spun câteva lucruri care mi se par mie foarte importante din punct de vedere politic. Uh, în primul rând, ideea că comunitatea internațională lasă China să se ocupe singură de drepturile omului. Asta pentru că guvernele vor să își protejeze interesele economice în China. Și mai vreau să spun și următorul lucru, deși crește implicarea internațională în China, așa cum a spus și domnul Venchian, situația drepturilor omului se înrăutățește atât în China cât și în restul lumii, pentru că în China drepturile omului sunt foarte puține și și drepturile muncitorilor, astfel încât China ajunge pe aceeași treaptă cu unele țări africane. Vreau să adaug și eu ceva, nu doar, nu vorbim doar de Africa sau de America Latină. E vorba de, de economii de piață în care lipsesc drepturile omului și acestea afectează viața în secolul 21. Eu mă tem că astfel de lucruri nu se întâmplă doar în Africa și America Latină, ci și alte țări din Europa se mulează pe acest model. În loc să luăm prea în serios unele puncte sprijinită de guvernul chinez, ar trebui să le ascultăm mai bine pe domnul Venchia. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc tuturor. În primul rând, aș avea o uh, întrebare legată de ceea ce a spus domnul Venchian în ceea ce privește seminariile experte. În, deja din anul 2008 s-au făcut recomandări spre mai multă transparență și implicarea mai uh, bună a actorilor civili. Ce a făcut Comisia în legătură cu aceste recomandări? Doamne expert de la Institutul Boltzmann, vreau să-i spun următorul lucru. Ar trebui să citească toate aceste recomandări pentru că ele nu contravin celor spuse de cei de, de la Human Rights Watch. Dialogul acesta nu ar trebui să ducă la o ceartă, ci ar trebui să facem prin intermediul instrumentelor pe care le avem, astfel încât situația în China să se îmbunătățească. E vorba de o critică foarte clară care apare și în detalii și e importantă. Am două întrebări pentru expertul de la Irish Center for Human Rights. A spus că există îmbunătățiri punctuale, Ați uh, vorbit pe scurt despre faptul că și în China există un uh, proces uh, că există acest proces în legătură cu um, condamnarea la, pe, la pedapsa capitală, dar acestea nu sunt încă, nu sunt încă gata. Unde se află? Și în ceea ce privește drepturile cetățenilor, vreau să întreb dacă este um, nevoie și aici de uh, reforme administrative. Putem să observăm că în guvernul chinez încep să se întâmple anumite lucruri în ceea ce privește uh, nivelul administrativ. Pentru reprezentanții de la Human Rights Watch vreau să se spună că și în China există persoane care luptă pentru drepturile omului. Trebuie de asemenea, și inițiativa civică trebuie să fie conștientă că e nevoie să se asculte această critică importantă care vine de la nivel internațional, să li se spună că toată această critică îi ajută pe ei, pe chinezi, să discute public despre problemele pe care le au. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Lohmila. Domnul vicepreședinte, domnul Aș dori să le mulțumesc tuturor vorbitorilor care au luat cuvântul astăzi. Prezentările dumneavoastră au fost deosebit de importante și au conținut multe, multe informații. Cu siguranță nu suntem novici în ceea ce privește situația drepturilor omului în China. Săptămâna trecută, Parlamentul European a ratificat o rezoluție în ceea ce privește situația aceasta în China. Pe moment există astăzi această audiere în subcomisia noastră în ceea ce privește situația drepturilor omului în China. Nu vin cu lucruri noi Parlamentul European e o instituție care discută deschis despre violarea drepturilor omului în China. Nimeni nu ar putea să oblige Parlamentul să își schimbe poziția în ceea ce privește China. Un al doilea aspect aspect e legat de dialogul privind drepturile omului și seminariile organizate. Acum un an am fost în China. Făceam parte dintr-o delegație care mergea în vizită în China. A avut loc și un seminar. În ultima zi a seminarului, noi, delegații, am primit următoarea informație – un, uh, un cetățean chinez care era căsătorit cu un cetățean, o cetățeancă austriacă, a fost acuzat de spionaj și a fost uh, condamnat la moarte. Și asta se întâmpla în ultima zi a dialogului. Atunci am primit această informație. Pe timpul anului, nouă uiguri și nouă tibetani au fost condamnați la moarte aceste pedepse capitale au fost, au fost duse la îndeplinire în ultima zi a dialogului organizat de noi. Eu cred că e vorba de o provocare. Apărătorii drepturilor omului trăiesc totdeauna cu frica în sân. Există dialoguri um, și în ceea ce privește pedeapsa capitală. Dialogul care a avut loc înainte de întâlnirea la nivel înalt după părerea mea, a fost organizat cu un singur scop și anume să se îndepărteze de la întâlnirea la nivel înalt toate temele sensibile. Într-un final, trebuie să spun că strategia noastră în ceea ce privește China trebuie să fie regândită. Trebuie să ținem cont de toate recomandările care au fost făcute astăzi de către vorbitor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă vicepreședintă. Vă mulțumesc. Aș dori să încep prin a spune că sunt de acord cu cele spuse astăzi și vă mulțumesc pentru documentația pe care ne-ați oferit-o. Cred că e foarte important să reținem ce a spus doamna Andrichene trebuie să regândim obiectivele și strategia. Trebuie să ne gândim ce putem face în relația UE-China în materie de drepturi ale omului. Scenariul cel mai sumbru este următorul. Să discutăm, să avem discuții extrem de interesante noi între noi, Însă aceste discuții vor, ar putea să ducă la rezultate mediocre. Ce vrem, de fapt, să facem aici este să atingem, să realizăm progrese semnificative, tangibile în materie de drepturile omului în China. De asta suntem aici, de asta facem ce facem. Sarcina noastră este să îmbunătățim situația drepturilor omului din China. Treaba noastră nu e să vorbim, primă problemă. Este China susceptibilă la argumente, la discuții, la acțiuni care ar duce la uh, îndeplinirea intențiilor noastre? Problema este una extrem de delicată. China își cunoaște foarte bine propria putere. China știe că e de ori mai mare decât Europa. În același timp, China știe foarte bine că există țări care vorbesc despre drepturile omului și există țări care nu menționează acest aspect și își văd de afaceri netulburate. Cred că avem posibilitatea de a exercita anumite presiuni asupra Chinei. Din fericire, China, prezent, nu mai este o țară izolată. China trebuie să aibă relații cu foarte, foarte multe țări. Prin urmare, China trebuie să asculte ce se spune în restul lumii. În acest sens aș avea trei recomandări. Prima recomandare. În Parlamentul European am ajuns la un anumit punct. Suntem punctul de a avea o nouă comisie, urmează audieri cu înaltul reprezentant pentru politica externă. Primul lucru pe care ar trebui să l cerem acestui nou înalt reprezentant este următorul. drepturile omului să fie incluse în toate domeniile politicii Uniunii Europene. Trebuie să știm foarte bine că drepturile omului nu revin, nu, nu cad uh, uh, în sarcina unui singur comisar. Acestea trebuie să se afle în centrul tuturor activităților noastre. Eu sunt la primul meu mandat în Parlamentul European. Până acum am fost deputat în Parlamentul polonez. Însă mi-am pus următoarea întrebare. Uniunea Europeană se va dezvolta și va promova reprezentanțe oficiale peste tot prin lume. Vom pune pe picioare o relație de reprezentanțe diplomatice peste tot în lume. Îmi închipui că așa zisă ambasadă europeană în China ar trebui să fie una foarte puternică și ar trebui să facem o sugestie în acest sens viitorului un alt reprezentant. Mai precis, la reprezentanța noastră, ambasada noastră din China, să avem un serviciu care să monitorizeze respectarea drepturilor omului în această țară. Despre ce discutăm acum, practic? Discutăm despre pedepsa cu moartea în China. evaluările diferă. Astăzi, un vorbitor spunea că numărul uh, pedepselor cu moartea crește, alt vorbitor a spus că se înregistrează îmbunătățire în acest sens. Trebuie să știm că în China sunt 68 de crime și infracțiuni pentru care poți primi pedepsa cu moartea. De asemenea, infracțiuni economice, anumite infracțiuni economice pot duce la pedepsa cu moartea. Sunt de acord cu ce spunea doamna Kinzelbach. Ne confruntăm cu un risc major dacă ne impunem mai multe obiective diferite și trebuie, într-adevăr, să ne concentrăm eforturile într-o direcție precisă. Să ne concentrăm acestor aspecte de viață și moarte în relația noastră cu China. Vă mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte Zemke. Am uh, patru colegi pe lista mea dacă vrem să obținem răspunsul de la oaspeții noștri, v-aș sugera să vorbiți pe scurt, preferabil un minut fiecare, pentru că altfel nu vom avea timp pentru răspunsuri. Domnul Macmillan Scott, Proposal Country și Howard. Nu avem timp pentru mai mulți. Domnul vicepreședinte Macmillan Scott. După cum știți, domnul președinte, președintele Parlamentului, în calitate de vicepreședinte, mi-a solicitat să supervizez puțin uh, instituțiile care se ocupă de democrație și drepturile omului. Am vizitat China în 2006. Reformatorii și dizidenții cu care am avut contacte erau în închisoare, fusese torturați, printre ei Hu Chan Dong și alții. Motivul pentru care sunt aici are de-a face cu prezența lor și în închisoare și cu torturile la care sunt supuși. Mi se pare că, dincolo de premiul Zaharov, care într-adevăr este, este un premiu major, anul trecut l-am acordat domnului Hucea, care era pe atunci în închisoare și am menționat atunci și alți dizidenți chinezi, eu am uh, studiat conceptul de Uh, imunitate în fața legii. În, uh, în cazul Germaniei de Est, în timpul războiului rece, prizonieri, deținții erau torturați, puteau să spună torționarului am raportat numele dumitale autorităților. Cred că Uniunea Europeană, a sugestie acestei subcomisii, să sugeze crearea unei unități în cadrul comisiei sau a TPI-ului. Deci crearea unei unități care să primească informații de peste tot din lume, în principal din China, dar și din multe alte țări în care se încalcă drepturile omului. Aceasta ar putea beneficia de finanțare a, a, din partea U, Uniunii Europene, pentru că ar fi un instrument <clears throat> a, care să ne permită să le să amenințăm într-un fel pe chinezi cu cu pedepse viitoare, cu măsuri viitoare. Cam asta aș avea eu de spus. Le mulțumesc tuturor vorbitorilor. Vă mulțumim, eh, domnule vicepreședinte Macmillan Scott, doamna Preples. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu am o întrebare precisă. În materie de discriminarea împotriva minorităților religioase din China, aș dori să aud opinia Comisiei cu privire la abordarea chineză, de exemplu, în regiunea Yugong, unde drepturile, în regiunea uigură, unde nu se face nimic în materie de drepturi cetățenești. Nu se face nimic pentru a îndepărta cauzele acelor uh, evenimente de stradă. Am auzit că s-au uh, dus la îndeplinire execuții. Dar ce a făcut Uniunea Europeană pentru a preveni aceste execuții ale uigurilor? Și alte întrebări pentru viitor. China a afirmat următoarele. Ei au spus că vor, îi vor judeca, vor judeca alte persoane implicate în aceste manifestări, asta în luna iulie, și probabil vor urma și alte condamnări la moarte. Ce putem face noi pentru a împiedica acest lucru? Aș avea și alte întrebări pentru experți, însă înțeleg că uh, nu mai avem timp pentru mai multe întrebări. Însă, probabil, răspunsurile lor ne vor oferi uh, mai multe informații oricum. Vă mulțumesc, domnule Prepons, domnul Cucan. Consider că informațiile prezentate aici au fost foarte importante, însă, după cum spunea domnul Zemke, noi facem analize, auzim tot felul de informații, discutăm pentru a stabili care este strategia cea mai eficientă cum putem trata cu oficialitățile chineze pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului din acea țară, pentru a îmbunătăți situația poporului chinez. Altfel, dezbaterile noastre rămân pur la nivel intelectual. De aceea apreciez sugestiile făcute de doamna Kinselbach și, de asemenea, <clears throat> apreciez abordarea extrem de concretă, extrem de lucidă a domnului Adams. Întrebarea mea s-ar putea să pară naivă, Spunea domnia sa că această diplomație discretă vine în contradicție cu diplomația fermă, cu presiunea. Nu credeți că ar putea fi, ar, s-ar putea recurge și la o combinație a celor două tipuri de diplomație? Vă mulțumim, domnule Cucan. Domnul Howitt. Eh, doresc să-i mulțumesc și eu, doamnei Kinzelbach. Nu cred că ar trebui să renunțăm la dialogul privind drepturile omului cu nicio țară din lume. Nu cred că trebuie să facem acest lucru. Putem, da, să ne gândim la sancțiuni economice, la alte sancțiuni, însă dacă să renunți la a discuta despre drepturile omului, dacă ai posibilitatea să faci acest lucru, mi se pare de neînchipuit. Da, dialogul trebuie evaluat și analizat. Însă sugestia de a-i pune capăt, pentru că nu merită să-l avem, nu, nu-mi surâde. Uh, domnul profesor Shabazz, întrebarea principală este de ce au luat măsuri cu privire la pedepsa cu moartea? Trebuie să, să găsim un mod de a-i forța pe chinezi să facă progrese acolo. Să, să ne asigurăm că nu vorbim în vânt cu ei, să vedem cum putem exercita o influență concretă. Deci, întrebarea ce ne interesează este, dumneavoastră, să ne spuneți ce motiv i-a determinat pe chinezi să ia măsuri în acel caz. Eh, mi s-a terminat minutul alocat, așa că mă opresc. Vă mulțumim, domnule Howard. Acum aș ruga pe încă un vorbitor să se alăture discuției noastre. Este vorba de domnul Metten, care reprezintă aici campania Free Tibet, campania pentru un Tibet liber, după care uh, vom da posibilitatea reprezentanților Comisiei și a Consiliului Uh, să răspundă la întrebările care au fost adresate în mod direct. Însă acum aș, prefer, aș dori să dau cuvântul domnului Vincent Metzen la campania pentru un Tibet liber. Mulțumesc, doamnă președinte. În Tibet au avut loc întâlniri uh, pentru pace Însă, un uh, val de represiune va atinge tot uh, platoul tibetan. Există un uh, climat de teamă și, în loc să se identifice și să înțeleagă motivele nemulțumirii populare, autoritățile chineze joacă cartea naționalismului. Ultima noastră listă de prizonieri politici Uh, prezintă un număr de câteva sute de persoane reținute și câteva mii de persoane încă dispărute. Realitatea este mult mai gravă. Mai multe persoane au fost uh, închise și multe altele torturate. Nu avem evaluări în cifre. Guvernul tibetan, guvernul chinez, pardon, a încercat să-i împiedice pe tibetani să vorbească despre aceste evenimente, controlând informațiile. Astăzi, jurnaliștii străini nu au încă dreptul să meargă în regiune măsurile de siguranță rămân foarte importante și aici și în alte regiuni sensibile. Mai mulți membri ai Comitatului Economic și Social sunt martorei acestui lucru. Noi campanii au fost impuse. Astăzi, orice expresie a identității tibetane care nu este aprobată de stat poate fi calificată drept reacționară sau separatistă, antrenând uh, închisoarea. Chiar și uh, răspândirea de zvonuri se pedepsește. În ciuda riscurilor, intelectualii, scriitorii, blogării continuă să-și exprime punctul de vedere asupra situației. Unii dintre ei au dispărut sau au fost condamnați la închisoare pentru mult timp. Uh, Uh, urmare a evenimentelor din martie 2008, cinci tibetani au fost condamnați la moarte. Trei dintre ei, uh, a, ei au avut a, uh, la dispoziție o perioadă de trei ani în care perioad, a, pedeapsa le-a fost transformată în închisoare pe viață. Ceilalți doi au fost executați. Mulțumim Parlamentului European și președinției suedeze pentru punctul pe care și l-au exprimat în acest sens există uh, un sistem arbitrar, uh, juridic foarte arbitrar. Există de asemenea imposibilitatea de a uh, accede la un avocat, absența informațiilor furnizate familiei victimelor cu privire la starea procesului, refuzul uh, de a lăsa diplomații străini să asiste la procese. Am furnizat o contribuție scrisă care prezintă o serie de recomandări privind Tibetul și drepturile omului în relațiile cu Tibetul insistăm pe adoptarea unei politici coerente și unitare și idei concrete pentru a ne îndrepta în această direcție. Una dintre recomandări se referă la maniera în care Uniunea Europeană comunică public cu autoritățile chineze. Uh, cu ocazia ultimei serii de discuții între China și Uni Uniunea Europeană, reprezentanții chinezi au arătat o mare intransigență și un refuz de dialog cu privire la Tibet. Dacă așa ar fi stat cazul și la ultimul dialog și am fi știut că această intransigență apare din nou, era important să uh, stabilim și să prezentăm conținutul acestei discuții pentru a vedea care sunt strategiile dialogului care trebuie întreprins în cadrul summitului Uniunea Europeană-China. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Meton. Avem și raportul dumneavoastră scris. Săptămâna trecută, la Parlamentul European, am abordat problema Tibetului în uh, rezoluția privind drepturile omului în China. Acum dau din nou cuvântul uh, domnului ambasador Norlanden pentru câteva observații scurte, după care continuăm în ordinea stabilită. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru sugestiile interesante și opiniile interesante exprimate. Dați-mi voie să încep prin a spune uh, că președinția și noi toți, întreaga Uniune Europeană, este de acord cu îngrijorările dumneavoastră pentru domnul Gao Chisheng, exprimate atât de Human Rights in China, cât și de domnul Kilgore. În mod repetat, în timpul dialogului am uh, abordat problema situației și a soartei lui. Sigur că nu este singur, însă considerăm acest caz să fie de importanță primară. Nu pot să mă abțin să nu spun câteva cuvinte cu privire la dialoguri și la utilitatea lor. Desigur că este extrem de dificil sau aproape imposibil să evaluăm influența acestor dialoguri, însă ce-ar fi dacă nu ar exista aceste dialoguri? Aș dori să citez ceea ce a spus un membru al țării gazde într-unul din dialogurile cu țările din Asia Centrală. După dialog, când am luat China, el a spus și cred că a fost sincer. Știți, nu am cunoscut niciodată pe cineva care să vorbească așa ca dumneavoastră din perspectiva drepturilor atunci când vorbea despre situația dintr-o țară. Deci nu cred că trebuie să subestimăm valoarea discuțiilor. Drepturile omului reprezintă foarte mult o problemă de răbdare și convingere. Este adevărat că dialogul poate fi îmbunătățit și reformat și este adevărat că trebuie să facem mai multe pentru a aduce drepturile omului în toate zonele politice ale Uniunii Europene. ele sunt foarte prezente în dialogurile politice la nive diverse niveluri, după cum am văzut în uh, comunicatele de presă uh, în urma summitului uh, EU-China. Însă nu ne putem limita la dialogurile politice, fiindcă dialogurile privind drepturile omului oferă spațiu pentru discutarea mult mai multor probleme decât le pot discuta liderii politici de acord, trebuie să um, ne asigurăm diversele instrumente. Nu e vorba doar de dialogurile politice sau privind drepturile omului. După cum au spus uh, reprezentanții, este vorba de misiunile noastre din Beijing și de multe alte misiuni. Dați-mi voie să spun că în această toamnă, cu șapte ocazii diferite, uh, au, s-au făcut reprezentări de diverse feluri, declarații și așa mai departe. Deci cred că aceste canale se folosesc foarte bine și ar fi o greșeală să renunțăm la unul din canaluri, aceste canale reprezentate de dialogul privind uh, drepturile omului, deși accept faptul că el ar putea fi îmbunătățit. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, uh, domnule ambasador. Comisia, vă rog. Mulțumesc. Uh, un uh, scurt comentariu în completarea domnului ambasador. Nu e nicio îndoială asupra faptului că nu există o soluție universală când vorbim de drepturile omului în China. Și trebuie de asemenea să fim conștienți de faptul că drepturile omului nu sunt singura problemă în discuțiile cu chinezii există probleme importante și în alte domenii, fie că e vorba de comerț, de schimbări climatice sau așa mai departe. Deci ce trebuie să facă factorii de decizie europeni este să echilibreze toate aceste probleme importante, unde drepturile omului reprezintă o componentă cheie pentru a vedea cum să abordeze cel mai bine problema. Și, cum a spus ambasad- domnul ambasador Norlanden, facem uz de o combinație de diplomație publică și diplomație discretă. Cred că mesajele noastre sunt înțelese în cele din urmă. Discutând despre dialog în sine, evaluarea este una continuă, discuțiile sunt continue, deci nu e nevoie să anticipăm rezultatele. Uh, însă cred că putem aborda toate problemele și am făcut acest lucru sistematic. Nu există nicio îndoială că lucrurile s-au îmbunătățit. În China, după cum a spus profesorul Shabach, există multe legi noi, în China legi bune, ele nu sunt implementate, asta e clar, mai ales la nivel uh, local. S-a publicat un nou plan de acțiune privind drepturile omului cu aplicabilitate pe 2 ani, deci este important să vedem ce vor fi realizat până la sfârșitul anului viitor. Însă cred că lucrul cel mai important pe care nu trebuie să-l uităm este că dialogul privind drepturile omului ne permite să ridicăm tot felul de probleme și cred că am făcut acest lucru în mod sistematic și așa cum am făcut și cu problema licențelor avocaților. Și cred că experiența a dovedit faptul că odată ce facem acest lucru, aceste persoane și soarta lor după aceea, conform statisticilor, este îmbunătățită și sunt tratați mai bine. Uh, deci cred că este un component foarte important care nu trebuie ignorat. În ceea ce privește alte două întrebări specifice, privind uh, uigurii și procesele lor, Uniunea Europeană a declarat clar că susține apelul la uh, procese corecte și vom monitoriza problema foarte clar, iar în ceea ce privește uh, recomandarea subcomisiei cu privire la participarea la seminarii. Sigur că facem acest lucru și suntem uh, recunoscători că acest lucru ține acum de Universitatea din Gorway și să propun participanți la fiecare seminar pe baza subiectului ales. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule reprezentant al Comisiei, domnul Wenken. Cum se treaba cu această discuție privind uigurul? limba mea maternă e chineză, așa că permiteți-mi să răspund în chineză, iar colega mea va traduce pentru mine. Um, Aș dori să fac câteva observații privind observațiile făcute de reprezentantul Comisiei vis-a-vis -vis de planul de acțiune uh, pentru drepturile omului. în China există un proverb care spune că acțiunile sunt mai importante decât vorbele. De fapt, planul de acțiune pentru drepturile omului, elaborat de, chinezul, de guvernul chinez, este un joc. 计划，中国政府为了召开奥林匹克运动会，让它的国际形象有所改善，所以他提出来的。那么，正是在国家人权计划这个发表之后，中国的人权状况实际情况正在恶化，更加恶化。 Acest plan de acțiune a fost creat de guvernul chinez în perioada Olimpiadei din Beijing din 2008 pentru a îmbunătăți imaginea Chinei după publicarea sa, adevărata situație a drepturilor omului s-a înrăutățit, de fapt. This is undeniable. Este un lucru pe care nu-l poate nega nimeni. Kiitos tästä lyhyestä ja selkeästä kommentista, herra Venkian. Vă mulțumim foarte mult pentru această declarație clară, domnule Kilbor. Da, pentru cei care cred că drepturile omului s-au îmbunătățit în China, noi am spus în cartea noastră faptul că Amnesty spune că în 2004 au existat petre, peste 300 de execuții, iar numărul lor a scăzut cu trecerea anilor. Cifrele sunt corecte, însă ceea ce vreau eu să spun este următorul. Uh, membrii Falun Gong care nu au fost uh, condamnați, oamenii care sunt uciși și li se vând organele, nu apar în aceste cifre publice. Cred că domnul invitat o, ocolește niște probleme. Cred că nu a fost destul de atent. Un uh, profesor, domnul profesor Burton, a recomandat să nu mai facem acest raport pentru că este inutil și pierdem timpul. Aș vrea să-i mulțumesc uh, domnului Scott, care a lucrat uh, foarte mult la, acest, la această carte. A fost o muncă grea și colegul meu canadian e de acord. Nu putem să nu ne ocupăm de aceste lucruri. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Kilgore. Fiecare dintre noi care, a urm- care am urmărit ce se întâmplă în China, suntem conștienți că există anumite taburi pe care, despre care nu putem discuta. Tibet și Falun Gong sunt două exemple. Doamnă Kenzelbach, ați primit foarte multe informații cu legătură la ceea ce ne-ați prezentat și ați fost și criticată. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru tot ce ați spus și pentru întrebările pe care mi le-ați adresat. Aș dori să clarific un punct important. Din punct de vedere realist, există doar dialogurile și nu ar trebui să ne oprim. Eu nu am spus acest lucru, nu am spus că nu e important să vorbim. E important, însă Uniunea Europeană trebuie să vadă ce fel de discuții dau rezultate și ce fel de discuții nu dau rezultate. Nu am sugerat să oprim dialogul cu China. Am sugerat să reducem atenția acordată acestor dialoguri. Dialog la nivelul oficialilor poate să atragă atenția și asta e important. Dar să credem că se va ajunge la rezultate în China nu e realist. Dialogul trebuie să fie mutat înapoi la nivel politic și la nivelul publicului. Mulțumim. Domnule Adams, aveți cuvântul. Mulțumesc. Sunt de acord cu ce a spus Catherine. Este foarte important să se știe că dialogul va exista în continuare nu am ajuns încă la o concluzie dacă trebuie extinse aceste dialoguri, însă trebuie să ne ocupăm de această chestiune. Nu vorbim de faptul că nu vor mai exista dialoguri, vor exista bilaterale, multilaterale, conferințe pe diferite teme, pe tema libertatei de, expre- de expresie. Acestea au loc în China tot timpul. Trebuie să vedem la ce contribuie ele. În ceea ce privește diplomația discretă, aș vrea să spun următoarele. Sigur, trebuie să existe o astfel de diplomație, însă nu trebuie să fie singura abordare. E nevoie de asemenea de o diplomație publică foarte puternică. O formă de diplomație e următoarea, să ne asigurăm că drepturile omului ajung pe o poziție mult mai importantă, pe cea mai importantă poziție. Da, se discută multe țări, spun, da, s-a discutat despre drepturile omului, dar de obicei e vorba de o discuție de 1-2 minute, nici măcar nu apare un comunicat de presă, ci apar lucruri mai importante, cum ar fi comerțul. În ceea ce privește moralitatea acestui uh, dialog, ați spus că a existat o problemă cu o moschee în Suedia. Înțeleg că discutăm în Uniunea Europeană despre drepturile omului în China, însă nu ar trebui să facem anumite echivalențe și legături. Trebuie să discutăm despre moscheile, mos, moscheile din China și nu să facem legături cu alte subiecte. Dacă hotărâm să discutăm despre moschei, vom discuta despre acestea și avem ce discuta. Statul uh, chinez este cel care în continuare încalcă libertatea la religie. Religia nu poate fi predată în școli, um, cei care lucrează în serviciile publice nu pot să meargă la, să își practice credințele. Cred că în Uniunea Europeană orice subiect pe care îl discutăm uh, trebuie să, trebuie să îl argumentăm. Și vreau să vă rog să vă amintiți următorul lucru. Problema se află de partea chineză, nu în Uniunea Europeană, Ați spus că putem face anumite echivalenți, dar nu cred că se pot face. Problema se află în China. Uniunea Europeană își dorește un dialog. Toate întâlnirile, toate evenimentele sunt susținute foarte puternic din partea europeană. Dar nu se știe nici măcar cu o zi înainte ce se va întâmpla exact și cine va veni la întâlnire. Mulțumesc, domnule Adams. Domnule profesor Șabas, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Faptul că un lucru e dificil nu m-a descurajat niciodată să încerc totuși să-l fac și să înregistrez progres. Cred că nu putem sugera că lucrurile se află, probleme se află doar de o parte și că problemele nu pot fi rezolvate. Am avut diferite activități, cum a fost și cea în legătură cu pedapsa capitală, iar asemenea de evenimente au dus la niște schimburi importante vorbesc din nou din punct de vedere academic, este puțin greu de demonstrat că academicienii au rezolvat ceva pe, în, anum, în anumite părți ale lumii. Noi vorbim despre lucruri în cercuri mai restrâns, iar lumea reală e altundeva. Știm de ce a existat o reducere a numărului pedepselor capitale din China. Știm că ea există, că acest lucru s-a întâmplat mai mult în ultimii doi ani. Probabil e vorba de o cifră mai mare a oamenilor care nu au fost executați, comparată cu numărul total de execuții din întreaga lume. Au contribuit academicienii? Da, eu cred că da. În Europa, da și putem, face, și putem uh, observa acest lucru în cadrul ONU și cred că academicienii și-au adus contribuția. Dar așa au făcut și ONG-urile care se ocupă cu drepturile omului și alte organizații. Dar eu nu înțeleg următorul lucru. Cei care cer dialog Chiar dacă e vorba doar de academicieni care stau și discută, chiar și acești oameni spun că, într-adevăr, e important ca în anumite contexte să discute în continuare de probleme importante, cum e pedeapsa capitală. Nu vrem să dispară aceste lucruri. Și discuțiile academice contribuie foarte mult. Și voi face acum aluzie la ceea ce a spus domnul Donscan în ceea ce privește dezvoltările politice din Europa de Est. Sunt sigur că și în această regiune a Europei au existat aceleași discuții în anii 1970-1980, dacă diplomația discretă dialogul discret sub umbrela procesului de la Helsinki rezultat și am putea să ne mai întrebăm și astăzi dacă au avut rezultate dar cred că cei mai mulți ar spune că, într-adevăr, acest proces a dus la transformări politice în Europa de Est. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule profesor Chavez. Trebuie spus că în 1975 Declarația de la Helsinki spunea că societatea civilă trebuie să participe în problematica drepturilor omului. Drepturile omului era una din cele trei componente principale ale acestei declarații. Nu avem o situație comparabilă în relația UE-China. Prin urmare, vă mulțumesc tuturor pentru a, discuția de până acum. Am avut un schimb rapid de opinii și am avut și niște comentarii extrem de utile la final din partea vorbitorilor, cărora le mulțumim pentru informațiile aduse. Am privit situația cu China din diferite puncte de vedere și am aflat destul de multe și am primit multe sugestii privind posibilitatea de a schimba situația în această țară. S-au formulat o serie de sfaturi și recomandări care cred se aplică și altor țări cu probleme. Ah, aceste două ore au fost folosite, cred eu, extrem de bine. Dați-mi voi să urez bun venit uh, unui alt oaspete. 3 decembrie este Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. Avem un oaspete aici, domnul Nicus, doamna Nicusi. Domnia sa reprezintă Centrul Etiopian pentru Dizabilități, dumneavoastră este nevăzătoare, are o diplomă în drept. Suntem bucuroși să vedem că președinția suedeză s-a implicat în Carta Națiunilor Unite pentru persoanele cu dizabilități. Doamna Negusi, dacă doriți să ne spuneți câteva cuvinte? Aș dori să vă mulțumesc, doamna președinte, pentru că mi-ați permis să iau cuvântul uh, astăzi în Parlamentul European. După cum s-a spus, vin din Etiopia. Probabil uh, v-ar interesa să aflați câteva lucruri despre mine. Mi-am pierdut vederea la vârsta de 5 ani. Uh, locuiam într-o zonă rurală din Etiopia. Acolo, nici în prezent, nu există servicii medicale și se, recurg la, se recurge acolo la practici extrem de dăunătoare, cum ar fi căsătorile timpurii. Pentru mine, orbirea a fost oarecum benefică. Eram considerată ca inutilă, nu îndeplinam cerințele pentru o căsătorie timpurie, am fost trimisă la oraș, la școală, acolo am primit o educație bună, și așa am reușit să eh, obțin o diplomă în drept și un masterat în asistență socială, asta mai recent. Deci îmi consider handicapul ca o ocazie. Sigur, nu, nu v-aș sugera așa ceva dumneavoastră. Aș dori să mă refer la noul bebeluș născut de Comisia Europeană. Este vorba de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități. După cum știți dumneavoastră mai bine decât mine, acesta a fost ratificată de Comisia Europeană săptămâna trecută. Această convenție a Uniunii Europene este un document internațional, practic, privind drepturile omului. Este primul document de acest gen în secolul 21. Semnătarii convenției trebuie să promoveze și să respecte drepturile și demnitatea inerentă a persoanelor cu dizabilități. Textul a fost adoptat și de Adunarea Generală a Națiunilor Unite lucrurile nu s-au întâmplat peste noapte, evident din 1980 încoace au, au existat inițiative similare, a fost decada persoanelor cu dizabilități, au fost întâlniri la nivel de experți menite a determina impactul acestor politici. În 1987 Suedia și Italia au uh, discutat uh, problema unui cadru internațional privind drepturile persoanelor cu dizabilități după alți 9 sau 10 ani s-a ajuns la această Convenție a Națiunilor Unite este primul uh, document cu forță obligatorie privind drepturile omului. Această convenție respectă tradiția dreptului civil, ar un preambul, însă nu are secțiuni sau părți ca alte convenții ale Națiunilor Unite. În articol, articolul 1 se definește scopul convenției, însă nu se definește dizabilitatea propriu-zisă. Spune acolo că persoanele cu dizabilități, dar nu, nu explică concret despre cine este vorba. De asemenea, se spune de la articolul 4 până la articolul 32, articolul 30, mai bine zis, se vorbește despre drepturile persoanelor cu dizabilități. Însă nu e vorba de drepturi noi acolo. Practic e un apel la atenție. E vorba de drepturi care deja sunt menționate în ICCPR sau ICSCR și alte convenții și documente pe care le avem deja. Există anumite drepturi specifice acestei convenții, e drept. Dreptul la o existență independentă, dreptul la includere în comunitate, cu referire la, personalitate, la mobilitatea personală, de asemenea, problema accesabilității. Însă există niște principii cheie, ei, opt principii directoare. Toate statele urmează să respecte aceste principii. Primul se, respectă la, se referă la respectarea demnității, lipsa discriminării, participare și incluziune socială, respectul diferențelor și acceptarea persoanelor cu disabilități ca parte a diversității umane și a umanității și egalitatea șanselor, accesibilitate egalitate între bărbați și femei și implicarea societății civile. Aceste principii uh, se află la baza întregii convenții. Relevanța acestei uh, convenții este importantă. Avem un document care ne garantează drepturile. În al doilea rând, avem posibilitatea de a vorbi și cere, face un apel la incluziune socială va funcționa în viitor, probabil, și știu că dumneavoastră probabil veți putea juca un rol important a, uh, și Uniunea Europeană a jucat deja un rol important în acest sens. Se spune acolo că persoanele cu dizabilități nu trebuie să fie considerate ca pacienți. Ați vorbit și aici despre China și așa mai departe, dar drepturile omului aplicată persoanelor cu disabilități sunt o componentă importantă a problemei mai generale a drepturilor omului. Aș dori să închei spunând că această convenție este o poartă spre incluziune socială, în special tinerii cu dizabilități și în calitate de tânăr cu dizabilități, consider că este o realizare a generației mele. Să, nu este doar o realizare, este un mijloc care să ne permită să obținem egalitate și participare de plină. Asta pentru mine și pentru alte persoane care până acum nu au avut o voce, cărora nu i s-a permis să participe la propășirea propriei comunități. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, doamnă Nigusi. ascultându-vă și privindu-vă, am, n-am putut să nu observ expresivitatea chipului dumneavoastră. Aveți foarte multă experiență și, de asemenea, sunteți extrem de implicată în această problemă a asigurării drepturilor civile pentru persoane cu dizabilități. De aceea consider că declarația dumneavoastră este deosebit de importantă. Este importantă nu doar pentru Uniunea Europeană, ci eh, pentru lume în ansamblul ei. Prin urmare, vă mulțumesc pentru intervenția noastră. În primăvară vom avea o audiere cu referire la această temă în subcomisia noastră. Vom avea astfel ocazia de a avea discuții mai ample cu privire la rolul Uniunii Europene ca entitate legală în această convenție. Să trecem acum la punctul 8 de pe agenda noastră, întrebări adresate Comisiei. Sunt întrebări formulate de membri ai Parlamentului Domnul Laszlo Tökes s-a referit la situația creștinilor din India. Reprezentantul Comisiei uh, este rugat să răspundă. Vă mulțumesc. Erau, de fapt, două întrebări cu privire la India. Prima întrebare se referea la situația creștinilor din această țară. A doua întrebare se referea la uh, dezastrul ecologic industrial din 1984 din Bhopal. Ca să răspund la prima întrebare referitoare la situația creștinilor, în prezent, ce face Comisia pentru a ușura situația acestei comunități? Um, trebuie să spun că de la bun început, Comisia a discutat cu partenerii indieni un lucru de mare interes în Europa și am putut vedea acest lucru. Uh, era vorba de violență și persecuțiile îndreptate împotriva unor grupuri uh, religioase, inclusiv creștini. Noi am spus că e nevoie ca drepturile acestor persoane să fie asigurate, drepturile tuturor grupurilor minoritare, printre care și creștini, dar e vorba și de alte grupuri, cum ar fi, de exemplu, grupuri vulnerabile, femei, minorități, copii noi am formulat uh, o solicitare concretă în relația noastră cu autoritățile indiene. Am inclus-o în uh, dialogul UE-India cu privire la drepturile omului. Am ridicat această problemă și când am discutat cu Comisia Națională Indiană pentru Drepturile Omului. La summitul de la Marsilia de anul trecut uh, a fost discutată această problemă în întâlnirile preliminare, dar și la cel mai înalt nivel. Atunci, domnul prim-ministru Singh a spus într-adevăr că este conștient de dificultatea situației și că, într-adevăr, trebuie luate măsuri pentru a remedia această situație. Trebuie de asemenea să spun că în ceea ce privește situația creștinilor din Norissa, Uh, despre care am auzit multe în ultimii ani, a stârnit multe îngrijorări în Europa și a fost în atenția reprezentanților Uniunii Europene din Delhi. Anul trecut am organizat o misiune de documentare în zona respectivă, iar în prezent suntem pe cale să pregătim o altă vizită, chiar în săptămânile ce vor urma. Același grup, acest șef de misiune, urmează să se întâlnească cu ONG-uri active în Marisa. Ideea este tocmai de a afla ce se poate face, ce presiune trebuie exercitată pentru a duce la îmbunătățirea situației. Ca ultim aspect, aș spune că recent Comisia a lansat un apel la propuneri în baza inițiativei europene pentru democrație și drepturile omului și mai ales în baza programului de susținere pentru India. Este vorba de 1,2 milioane. Propunerile vor fi centralizate până la finele lunii ianuarie și un aspect principal este, se referă tocmai la uh, oferirea de servicii, de exemplu acces la justiție pentru grupuri vulnerabile, cum ar fi femei, copii, cei cu dizabilități, minorități sau grupuri religioase. Aceasta arată cât de îngrijorată este Comisia când e vorba de acest subiect. De asemenea, avem un grup de lucru în Delhi care examinează în detaliu situația acestor minorități. Dacă aș, aș putea trece cumva la a doua întrebare cu privire la India. Eventual, domnul Tökeș, care a formulat întrebarea privind la situația creștinilor din India, dacă aveți ceva de spus, domnule Tökeș? Cred că domnul Tökeș nu mai are nimic de adăugat. Uh, da, sunt aici. Uh, vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. problema, după mine, este aceeași, este neschimbată. Și situația e aceeași ca și în cazul relației cu China. Diplomația discretă, diplomația tăcută, ajută sau nu? Ce progrese se pot înregistra pe parcurs? Eu vin într o țară care a fost uh, comunistă multă vreme. Știu că și în România se vorbea de diferite probleme în timpul regimului Ceaușescu democrațiile occidentale, Statele Unite puneau întrebări. Însă toate acestea erau mai devreme sau mai târziu mușamalizate și se mergea mai departe. Asta se întâmpla în România, se întâmplă în China și în India acum. Drepturile omului libertatea de religie sunt încălcate, ca și până acum. Dacă Uniunea Europeană sau Statele Unite ar fi adoptat o poziție mai fermă în cazul României pe atunci, cred că Ceaușescu ar fi trebuit să facă concesii. Însă problema este una delicată și e greu să răspunzi. Dar poate oare comisia să facă, să fie mai eficientă? Dacă vorbim, de exemplu, de regimul uh, limbilor oficiale în Slovacia, abordarea a fost atât de precaută, a arătat ignoranță, tot așa cum a arătat și toleranță. Era vorba atunci de o încălcare flagrantă a drepturilor lingvistice în cazul Slovaciei. Aș dori, prin urmare, să fac un apel la o reprezentare mai fermă a valorilor de bază. Trebuie să sprijinim aceste com comunități persecutate, fie că e vorba de musulmani, uh, fie că e vorba de uiguri și așa mai departe. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Tăcheș. Să trecem acum la întrebarea formulată de doamna Barbara Lochbiller cu privire la situația din Bhopal după dezastrul ecologic de acolo. Vă mulțumesc. Dați-mi voi să încep prin a spune că Într-adevăr, comisia este extrem de îngrijorată de efectele și de consecințele acestui dizastru ecologic din 1984. De asemenea, trebuie să spun că în momentul respectiv Comisia nu avea la îndemână un instrument adecvat care să-i permită să intervină în această situație. Sigur, se poate spune că ar fi trebuit să oferim asistență tehnică, de exemplu, în materie, când, de, pentru decontaminarea zonei respective că am fi putut, de exemplu, să asigurăm aprovizionarea cu apă curată. Dar noi nu putem decât să răspundem la cereri formulate de guvernul indian. În 2004, când Parlamentul um, a formulat o rezoluție cu privire la acest dezastru, aveam și avem și acum un program de colaborare finanțat destul de bine însă trebuie să cădem de acord asupra unor obiective comune și acestea trebuie să fie aprobate de Consiliu și Parlament. Și acest lucru s-a întâmplat. Programul s-a concentrat în principal asupra aspectelor sociale, sănătate și educație. Nu s-a vorbit pe atunci despre alte activități specială, de exemplu pentru Bhopal și guvernul indian n-a cerut așa ceva. Acestea fiind spuse și fiind conștienți de nevoia de a oferi asistență Indiei în acest sens, Comisia s-a angajat în baza acestui acord de colaborare și uh, în colaborare cu guvernul indian, a oferit 10 milioane în 2004. Aceste, acești bani au, uh, au fost trimiși programului guvernamental indian de uh, gestionare a dezastrelor. Acest program cuprindea toate palierele administrative din India, de la guvernul național la autorități districtuale și chiar locale, la nivel de sat. Ei s-au concentrat în principal asupra dezastrelor naturale dar erau planuri de intervenție la nivel comunitar acolo și, într-adevăr, făcea parte dintr-un program mai vast al Ministerului Intern de Interne. Asta a arătat clar uh, modul în care Comisia intenționează să ofere sprijin direct acestor tipuri de activități. De asemenea, de mulți ani, Comisia participă la un dialog cu autoritățile indiene pe teme de mediu la diferite nivele, până la nivel ministerial. A existat schimburi și dialoguri pe sistematice, examinând o gamă vastă de probleme de mediu și credem că Europa are multe de oferit în acest sens. Am acoperit, de exemplu, domenii ca reglementările cu privire la mediu, și de asemenea, credem că acest dialog și aceste schimburi de opinii duc la reforme. Evident, i-au ajutat pe indieni să-și dea seama de cum funcționează diferitele sisteme de reglementare în domeniu și să adopte sisteme perfect adaptate situației lor. De la dezastrul în cauză, India a adoptat o legislație extrem de strictă de mediu, tocmai pentru a evita repetarea unui astfel de eveniment. Aș mai avea ceva de spus cu privire la răspunderea firmelor, răspunderea, răspunderea firmelor europene prezente în India. Această întrebare a fost menționată și în trecut, când am discutat cu ministrul indian a, pentru ocuparea forței de muncă. Ceva activități urmează să aibă loc, cel puțin așa se pare, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că în prezent negociem un acord de liber schimb cu India. dorim să includem acolo un capitol de negociere cu referire la dezvoltarea durabilă. În acest capitol vom include toate aspectele comerciale, toate aspectele economice ale acordului, cu referire la companii, la mediu și așa mai departe. Acest uh, lucru practic se aliniază politici noastre de sprijinirea competitivității la nivel global, dar de asemenea a durabilității acestor inițiative. Mulțumesc foarte mult. Dorește cel care a pus întrebarea să răspundă? Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsul foarte detaliat. Într-adevăr, am o întrebare. Dacă discutăm aceste lucruri cu guvernul indian sau un grupul de lucru din Uniunea Europeană, atunci uh, trebuie să facem următorul lucru, să cerem guvern, guvernului indian să stabilească o comisie care să se ocupe de Bhopal. E o cerere formulată de oamenii de acolo. Aș dori de asemenea să subliniez faptul că în Comisia UNRWA anul trecut, raportorul special din partea Națiunilor Unite a subliniat următorul lucru. Domnul profesor Raki, și nu se referea doar la India, dar a spus că e necesar ca drepturile oameni, victimelor care au suferit din cauza încărcă, încălcării drepturilor omului trebuie să fie întărite. Și cred că e un pas uh, înainte. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Lochbiller. Să trecem la următoarea întrebare înaintată de Elizabeth Iegele în legătură cu situația din Vietnam, o problemă a unor tineri budiști, călu- unor călugări budiști. Aveți cuvântul. Reprezentantul Comisiei va răspunde. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să subliniez lucrul, următorul lucru. Comisia și statele membre sunt conștiente de ce se întâmplă la mănăstirea Batna. La data de 10 noiembrie a, sosit un, a fost primit un grup de 10 călugări de la această mănăstire. A avut loc uh, o schimbare de opinii în ceea ce se întâmpla acolo. Uh, Ambasadorul uh, Uniunii Europene s-a întâlnit cu un membru al uh, Comisiei Vietnameze în ceea ce privește religia pentru a discuta despre ce li se întâmplă acum acestor membri pacifiști din comunitate. Li s-a cerut să nu îi uh, expulzeze pe acești călugări care încercau doar să își exercite dreptul la religie. După această întâlnire cu omologii vietnamezi, Uniunea Europeană s-a gândit să, chiar să facă o vizită în teren la mănăstirea respectivă pentru a vedea exact care e situația. Pe baza raportului pe care l-au făcut asupra situației, îl vor face, vom vedea ce put- cum putem noi să reacționăm. Cred că se va discuta la următorul dialog UE-Vietnam la 11 decembrie în Hanoi. Și în ultimul rând mai vreau să subliniez următorul lucru, rezoluția Parlamentului European în pentru Vietnam, adoptată uh, săptămâna trecută, a atras și mai multă atenție asupra acestei situații. Sperăm că guvernul vietnamez își va revizui poziția pe care o are în această chestiune. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Dorește doamna Iegle să spună ceva în legătură cu această întrebare? Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să vă mulțumesc, doresc să le mulțumesc și colegilor mei pentru că au fost de acord cu rezoluția adoptată săptămâna trecută la Strasburg. Astăzi s-au discutat despre foarte multe subiecte, toate legate de drepturile omului. E foarte important ce s-a vorbit și cred că împreună putem face foarte multe. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc! Să trecem la următoarea întrebare pusă de doamna deputat Nicole Kiel Nielsen privind accesul la apă în contextul conflictului israelo-palestinian și discuțiile dintre Israel și Uniunea Europeană. Uh, rog Comisia să dea un răspuns la această întrebare. Mulțumesc. În ceea ce privește accesul produselor uh, de pe, la produse de pe teritoriile palestiniene, dați-mi voie să subliniez principiile generale care guvernează această zonă deși, desigur, întrebarea a fost abordată, mai ales în ceea ce privește noul acord uh, pentru agricultură proaspăt semnat. Principiile generale sunt acelea că Uniunea Europeană consideră că acordul de asociere dintre Comunitatea Europeană și Israel se aplică exclusiv teritoriului colleagues will just make sure the, the buttons are all pressed. Shall I start now? Așadar, spuneam sau uh, reaminteam principiile generale privind accesul la produse din teritoriul ocupat. Aceste principii sunt următoarele. Uniunea Europeană consideră că acordul de asociere se aplică exclusiv teritoriului statului Israel. Teritoriul, așa cum este recunoscut el de comunitatea internațională, în conformitate cu rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU. Asta înseamnă că produsele originare din așezările israeliene nu sunt supuse unui tarif uh, diferențial când sunt importate în comunitate. Este un principiu general reamintit în mai multe documente, inclusiv nota către importator din 2005, care este încă în vigoare. După cum spuneam, întrebarea se referea mai specific la noul acord pentru agricultură privind liberalizarea comercializării de produse agricole, pește și produse piscicole, semnat la începutul lui noiembrie și care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2010. Acest nou acord se bazează pe principiile care tocmai au fost menționate și, prin urmare, produsele, produsele agricole și produsele piscicole acoperite de acest acord și originare din uh, așezările israeliene nu vor fi supuse unui uh, tratament preferențial la importul în Uniunea Europeană. Cealaltă întrebare se referea la um, apă. în special la un raport proaspăt publicat de Amnesty International, care abordează problema apei în uh, zonele palestiniene ocupate. Comisia este foarte conștientă de datele din acest raport. Am uh, avut contacte cu Amnesty International, îi cunoaștem conținutul și, desigur, îl analizăm, pentru că el de a fost publicat. Deci vom studia cu atenție problema. vis-a-vis -vis de rolul apei și al uh, igienei în cadrul internațional, această apă și dreptul la, la apă și la igienă nu este menționat clar în uh, Cartea Internațională a Drepturilor Omului, însă în 2002 Articol 11 din uh, Convenția Internațională a fost interpretată într-un sens larg pentru a include dreptul la apă ca o componentă a dreptului la standarde adecvate de viață. Există de asemenea o rezoluție uh, a drepturilor uh, omului la apă și igienă. Deci Uniunea Europeană este implicată în aceste rezoluții și uh, susținem dreptul la apă. În ceea ce privește dreptul la apă în regiune, Comisia recunoaște că există provocări în ceea ce privește la accesul, utilizarea și gestionarea resurselor de apă partajate de israelieni și teritoriile palestiniene ocupate. Aceste provocări au implicări pentru drepturile omului, în ceea ce privește, de pildă, problema nediscriminării și participării la gestionarea resurselor de apă. Politica noastră a fost să încurajăm Israel și vecinii săi să abordeze problema apei în timpul discuțiilor de pace și uh, am susținut de asemenea ideea că apa trebuie să reprezinte o problemă în cadrul negocierilor. În ceea ce privește ceea ce, uh, lucrurile pe care le-au făcut Comisia pentru a susține proiectele dezvoltate în această zonă, există o serie de proiecte susținute financiar de Uniunea Europeană, de exemplu, uh, proiectul bazelor de date pentru apă, care implică uh, autorități uh, de gestionare a apelor uh, israeliene, palestiniene, din Iordania și așa mai departe. Vom continua să oferim asistență umanitară, în special pentru a ajuta la îmbunătățirea situației apei în Gaza, pentru că e o problemă care ne preocupă. Vom continua, de asemenea, să permitem accesul la materiale și echipamente care să modernizeze și să repare uh, echipamentele de, de apă din zonă. De asemenea, vom finanța proiecte pentru îmbunătățirea uh, situației generale în Gaza privind, în ceea ce privește apa tot parte din asistența financiară este și politica de a finanța proiecte pentru alimentarea cu apă și pentru uh, irigarea terenurilor agricole. În sfârșit, desigur, putem uh, aborda această problemă în dialogul politic cu Israel în cadrul politicii europene de vecinătate. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim. Doamna Kiel Nielsen dorește să facă vreun comentariu? Da, vă mulțumesc, însă nu sunt uh, liniștită în ceea ce privește trasabilitatea produselor importate din Israel. Trasabilitatea este foarte dificil de realizat dacă nu ni se oferă mijloacele să o facem. Știm că în uh, în pachetele care conțin fructe, acestea sunt amestecate, se efectuează cercetări aprofundate pe această chestiune. Cei de acolo dispun de o bază de date foarte importantă pe care o pun la dispoziția asociațiilor care o doresc s-a lucrat la, uh, cu peste o mie de uh, societăți îngrijorate de faptul că se obțin profituri din colonizare 300 de date sunt uh, accesibile uh, pe site-ul unei uh, întreprinderi. Sunt observate mai multe societăți, în special Agrexco, în Valea Iordanului, Agrexco, care este o societate de stat, comercializează la export 60% din procentul de fructe și legume Mare parte din muncitori sunt palestinieni și aici discutăm de drepturile omului, fiindcă aceste persoane lucrează în condiții dificile, primesc salarii complet inferioare celor prevăzute de legea israeliană pentru lucrătorii din domeniul agricol, se constată că produsele cultivate în colonii sunt uneori etichetate ca fiind produse în Palestina, deoarece Uh, merg în anumite uh, state europene unde produsele israeliene sunt refuzate. Deci uh, contextul este complicat. Trebuie să știe că în prezent există o mișcare de boicotare lansată de societatea civilă palestiniană, de sindicatele palestiniene, de comisiile de agricultori, care solicită europenilor să boicoteze aceste produse obținute în condiții inacceptabile, în condiții de ocupare de persoane care lucrează fără să le fie respectate drepturile omului. Deci nu sunt neapărat liniștită de ceea ce mi-ați spus, fiindcă este nevoie de o adevărată uh, voință politică și trebuie să se ofere mijloacele de a verifica de unde provin uh, produsele agricole pe care le consumăm. Se pare că răspunsul comisiei nu a ă, mulțumit-o pe doamna Kiel Nielsen, așa că ă, va trebui ca să, ă, din partea comisiei să se lucreze